Okay, can we start the meeting? Okay, thank you. Uh, uh, thank you for being here. Dimineața, mulțumesc uh, pentru că ați venit. Voi începe cu adoptarea ordinii de zi. Avem două teme principale pe ordinea de zi. Um, discutarea directivelor sub mandatul EMPL uh, Uh, sunteți uh, de acord cu ordinea de zi? Avem interpretare în cele 20 de limbi, deci dacă căutați o limbă, uitați-vă la numărul corespunzător. Să începem cu schimbul de opinii cu directorii agențiilor aflate în sfera de competențe a Comisiei EMPL. Bun venit din partea mea pentru cele 5 agenții din Uh, domeniul de control al EMPL, care sunt în mod tradițional invitate la Comisia EMPL. Mm, poate mm, uh, un, un eveniment nou pentru Jordi Curel, uh, pentru că este director interimar. Avem această procedură, îl avem, îi urăm um, Bun venit domnului Jürgen Siebel, domnului Juan Menendez Valdez, director executiv al Eurofound. Nu este o procedură nouă nici pentru Crista Setlacek, director executiv pentru OSHA și cred că este cunoscută și pentru directorul executiv Cesare Onestini de la ETF, Fundația Europeană pentru Formare. Folosesc această ocazie pentru a sublinia ce important, eh, cât de importante sunt aceste agenții pentru munca comisiei noastre. În numele comisiei vă urez eh, bun venit și vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă de până acum. Am invitat eh, și experții independenți pe care i-am numit în Consiliul de Gestiune al acestor agenții. Uh, mai târziu uh, vom da cuvântul domnului Becker pentru CDFOP, uh, doamnei Lope Fontane pentru Eurofound, domnului Mixic pentru EU-OSHA, domnul Cercas și domnul Bauer pentru ETF Sunt uh, persoane noi și domnul Kremers pentru ELA. Voi da acum cuvântul directorilor agențiilor care au 10 minute la dispoziție fiecare pentru prezentări. Începem de la stânga mea, domnul Sibel, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, Doamnă președinte, estimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru că ne-ați primit încă o dată. Prezentarea mea este în legătură cu CDFOP, uh, valorile noastre, cum susținem politicile europene și în uh, două uh, aspecte și, bineînțeles, voi răspunde la întrebările dumneavoastră. CDFOP există din 1975 Uh, promovează sistemele de educație vocațională, VET, uh, aptitudinile și legăturile cu piața muncii. Bineînțeles că colaborăm și cu celelalte agenții care se află în fața dumneavoastră pe acest podium. Susținem uh, strategiile Uniunii am fost în, și atât în 2010 cât și în 2020. Am conturat uh, strategia VET și din 2007 suntem chiar mai puternici uh, uh, într-un rol de susținere strategică. Sunt, suntem recunoscuți ca un Centru pentru uh, Cercetare Calitativă și Cantitativă pentru tineri și adulți și de asemenea ca un uh, furnizor de informații, aptitudini și calificări. Valoarea muncii noastre este și în intermediere. Uh, reușim să apropiem diversi actori pentru a contura aptitudini atribuțiile lor. Am adoptat uh, um, un regulament revizuit în 2019 uh, pentru a preciza munca noastră în, pe piața munții, muncii, uh, calificări și informații. Avem valori și obiective multianuale bazate pe date în mod eficient. Obiectivele noastre multianuale sunt de a echilibra dezvoltarea de probe și noi cunoștințe, să monitorizăm trendurile strategice și ca un intermediar de cunoaștere pentru state și actori implicați. Suntem în linie cu, către, cu ET 2020. Dacă ne uităm spre viitor, avem uh, viziunea educației vocaționale și formării. Avem o viziune deja adoptată de către Comitetul Consultativ în legătură cu formarea vocațională și CBT. De asemenea și strategia VET, care urmează să fie evaluată, suntem implicați și în Pactul Ecologic European, care va uh, duce la noi uh, activități, uh, aptitudini ecologice și locuri de muncă ecologice, calificare și recalificare în acest sens. Susținem și obiectivele de dezvoltare durabilă examinăm cum putem să le susținem și asta dincolo de obiectivele uh, în legătură cu obiectivele 4 și 8 care sunt cele legate clar de educație. Uh, conturăm VET, uh, evaluăm VET și informăm VET, adică formarea și educația vocațională nu voi insista asupra acestora pentru că lucrăm pe aceste domenii de ceva vreme. După cum am spus, uh, informațiile legate de piața muncii devin de, din ce în ce mai importante. Vreau să vă împărtășesc și câteva cifre. Sper că puteți vedea, nu este foarte ușor întotdeauna să arătăm impactul, însă dacă parcurgeți aceste cifre, sunt destul de impresionante avem documente uh, când spunem EU Policy Documents, este vorba de documente ale Consiliului, Parlamentului, în, uh, în uh, publicațiile organizațiilor internaționale. În ceea ce privește bugetul, vedeți alocările noastre bugetare. Ne interesează ca dumneavoastră, ca autoritate bugetară, să ne susțineți pe noi, ce de fop, cu toate că suntem deja la viteză de croazieră. Agenția a suferit uh, o reducere de 300.000 de euro pentru 2020, chiar înainte de Crăciun, și sperăm că acest lucru nu se va mai repeta foarte des în viitor. De asemenea, comunicăm rezultatele noastre și de aceea doream să împărtășim acest lucru cu dumneavoastră, pentru că avem o notă informativă o aveți la dispoziția dumneavoastră pe la masa de intrare. Uh, este o notă informativă care se referă la acele puncte pe care le vedeți în dreapta, publicațiile noastre care conțin uh, descrieri ale sistemelor VET, uh, evaluări naționale, publicații de cercetare, publicația noastră Uh, care se numește Skill Set and Match. Uh, întreaga experiență CDFOP este disponibilă prin publicațiile noastre, însă ce vreau să subliniez este ce vedeți în partea din stânga. Încercăm să uh, creăm instrumente online pentru diseminarea acestor informații. Avem trei uh, icoane pe pagina noastră. Vom avea uh, baza de date VET în Europa, care va prezenta programele noastre, uh, cum se dezvoltă în uh, aceste caracteristici ale sistemului de educație vocațională, după aceea un instrument în legătură cu finanțarea ucenicilor și un instrument pentru uh, echivalarea sau uh, întâlnirea aptitudinilor. Am adoptat și uh, perspectiva aptitudinilor, o bază de date în legătură cu schemele de ucenicie și uh, sondaje de opinie în legătură cu VET. Pentru noi este foarte clar că trebuie să fie mult mai ușor să se acceseze uh, informa- toată informația pe care o deținem la CDFOP. Doream să vă împărtășesc și câteva rezultate, însă voi sări peste ele. Vă stau însă la dispoziție uh, bilateral, ulterior. Am uh, examinat trendurile demografice Uh, sar peste aceste date. Aș sublinia aici doar uh, neajunsurile în ceea ce privește aptitudinile, uh, care poate vor beneficia printr-o, prin capacit- creșterea capacități, capacității de investiție. Aceste insuficiențe de pe piața de muncă duc la creșterea costurilor, uh, încetinesc creșterea, deci uh, disponibilitatea personalului format este considerată un uh, obiectiv de investiție pe termen lung de către companii. Vedeți în dreapta că aceste Uh, limitări sunt resimțite de anumite părți ale industriei, uh, IMM-uri în special, în uh, construcții și producție și companii care au dificultăți în accesarea finanțării. Timpul trece rapid, sar peste următoarele slide-uri, însă sunt la dispoziția dumneavoastră dacă doriți informații în legătură cu aceasta, acestea. Avem un uh, studiu, CrowdLearn, care și cu care încercăm împreună cu uh, agențiile noastre, cu celelalte agenții, să organizăm un eveniment în martie în care vom examina plat- economia platformelor de intermediere. Aici, uh, ca ultima mea declarație aici, uh, templul nostru, ca să spunem așa. Noi producem uh, informații ca cetățenii să-și dezvolte aptitudinile, să poate să-și găsească uh, locuri de muncă și cariere. Avem punem accentul pe aptitudinile care pot să meargă spre tranzițiile ecologice și digitale. Um, le vedem ca um, conectate. Vrem să promovăm strategiile, instrumentele și accesul la acestea. Sunt două mișcări, la stânga și la dreapta, aceste imagini. În stânga informăm dezvoltarea și implementarea politicilor și în dreapta contribuim la uh, formarea agendei strategice în mod activ. Aceasta ar fi uh, perspectiva activităților noastre în 2020. Dacă mi acordați încă două minute, vedeți informații legate de aptitudini, dezvoltarea aptitudinilor și monitorizarea evoluțiilor uh, strategice în domeniul VET, uh, care stă în centrul misiunii noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și, bineînțeles, aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Avem un timp alocat pentru întrebări și răspunsuri mai târziu, însă acum îi dau cuvântul domnului Juan Menendez Valdez, care ne va vorbi despre munca Eurofound. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Uh, I want to thank very much. Aș dori să mulțumesc foarte mult comisiei dumneavoastră pentru primirea în această dimineață, dar și pentru faptul că este ultima dată când particip la acest exercițiu de transparent, de, de, de verificare în același timp și aș vrea să vă spun că am fost director mai mulți ani și că acum uh, voi uh, face această prezentare ultima dată în calitate de director executiv. Vreau să vă mulțumesc încă de la început uh, pentru toată susținerea pe care ne-ați acordat-o în ultimii ani. Anul trecut uh, a fost un an de schimbări, uh, schimbări la Parlament și la Comisie, dar am schimbat și regulamentul Eurofond. Am avut o nouă agenție soră care a apărut, Agenția Europeană pentru Ocupare, și va trebui să o integrăm și cel mai important pentru noi este că anul acesta finalizăm programul uh, multianual. Anul acesta am început, de fapt, să implementăm uh, ultimele programe din acest ciclu. În acest ciclu avem cei patru piloni și care sunt în același timp cele patru domenii importante ale activității noastre, condițiile de lucru și uh, ocupare sustenabilă. Acestea sunt condițiile care sunt uh, necesare din cauza schimbărilor demografice, câteodată o prelungire a timpului de lucru, apoi relațiile industriale, pentru că partenerii sociali sunt foarte importanți în crearea condițiilor de lucru. Nu e vorba numai de legislație la nivel național și european, Piața muncii s-a schimbat din punct de vedere al structurii, iar calitatea vieții, calitatea uh, relațiilor s-a schimbat de asemenea pe piața muncii și este foarte important să ținem cont de acest lucru. Apoi uh, avem două schimbări pe piața muncii, una legată de digitalizare și de toate oportunitățile și provocările pentru ocupare și pentru piața muncii și apoi așa numită convergență și monitorizarea convergenței în Europa. Nu are rost să număr aici tot ce trebuie să facem și ce am făcut. Găsiți toate aceste informații în uh, documentele Eurofound. Dar uite, iată câteva puncte importante. În 2019 am publicat în fine un raport comun împreună cu OIM, Organizația Internațională a Muncii, cu privire la 41 de țări, 1,2 milioane de lucrători în, uh, în lume, pentru ca să vedem cum uh, arată calitatea ocupării în uh, China, în Corea de Sud, în uh, America Latină și o comparație între aceste țări. Al doilea punct pe care ne-am concentrat a fost reconcilierea vieții profesionale cu cea privată. Am oferit câteva cifre despre preferințele părinților la ora actuală, despre orarul de muncă, și am încercat să oferim o bază pentru discuția care se va lansa pe directiva pentru echilibrarea um, timpului uh, profesional și timpului privat. Unele din um, punctele care au fost preluate în politici uh, cu privire la aceste priorități a fost raportul comun pe ocupare 2020 despre locurile de muncă de calitate, dar și am făcut mai multe prezentări um, concentrându-ne pe timpul de lucru în statele membre despre echilibrul de gen și despre echilibrul între viața privată și profesională. De exemplu, o întâlnire în cadrul președinției române care a avut loc și a fost foarte bună. În um, legătură cu prioritățile 2020, o să încercăm să ne concentrăm pe uh, um, condițiile de lucru în toate statele membre și mă refer aici și de la Regatul Unit, uh, EWCS 2020 se numește acest program. Momentan uh, ultima dată în Regatul Unit vom face acest studiu și ne vom concentra pe calitatea locurilor de muncă în raportul nostru FAR o să ne concentrăm pe provocări și perspective în Uniunea Europeană, condiții de lucru și um, activitate sustenabilă și câteva idei despre telework, despre um, unele proiecte care au fost și preluate de către Parlamentul European. În ceea ce privește relațiile industriale am făcut destul de multe, dar ceea ce a fost uh, cel mai important a fost uh, actualizarea informațiilor despre salariile minime în 2019 cu concentrare pe evoluția acestora, pe ce intră în buzunarele lucrătorilor europeni efectiv. Am încercat să colaborăm cu partenerii noștri din domeniul de cercetare. Am avut o primă fază de consultare care a început în ianuarie și susținem în continuare dialogul social european și funcționarea dialogului sectorial. O să publicăm de asemenea și un uh, proiect uh, raport FAR, dar ne-am concentrat, după cum ziceam, pe salariu minim, însă nu numai pe acesta. În raportul comun de ocupare ne-am concentrat și pe alte subiecte de actualitate pe care le-am uh, preluat din consultări, consultările pe salariu minim. În 2020 vom continua să lucrăm în aceleași domenii, deci vom mai publica un raport far la nivelul dialogului social în companii cu date de la CES. Um, apoi vom discuta despre importanța partenerilor uh, sociali și în semestrul european, în susținerea capacitării um, lucrătorilor pentru un dialog uh, social eficient și vom discuta și despre actualizarea condițiilor uh, de plată și de um, lucru și de, pe egalitatea de plată între femei și bărbați. În uh, cadrul Comisiei din EMPL din Parlamentul European uh, am avut o întâlnire cu privire la negocierile tarifare colective pe 21 ianuarie și avem și această întâlnire acum. Schimbările de pe piața muncii. Aici avem un studiu de de uh, un studiu de statistică cu privire la companiile europene. Cea mai bun exemplu de cooperare între CDFOP și ISA avem acum o capacitate de analiză mult mai bună. Am făcut sondaje cu peste 30.000 de companii în Europa și vom prezenta rezultatele în acest an în colaborare cu ISA, după cum ziceam, Institutul pentru uh, Economia Muncii care au de asemenea multe date la dispoziție. Avem un proiect mare despre viitorul sectorului artizanal și de producție, unde am făcut câteva scenarii mm, de viitor. Cel mai de succes a fost cel cu privire la uh, acordul părților, unde s-a prevăzut o creștere de 1% la PIB și 0,5% în plus în ceea ce privește crearea locurilor de muncă nete, depinzând, desigur, de țări și de sectoare. Am uh, vorbit și despre segmentarea pieței muncii și vom continua cu activitatea noastră în schimbările structurale și schimbările structurale uh, care se, sunt de așteptat. Ziceam de acordul uh, părților, care este o parte importantă a activității noastre și raportul comun de ocupare, care uh, se concentrează pe evoluțiile de ocupare și sociale în Europa, care au uh, folosit toate informațiile din partea noastră. Mai multe analize vor fi publicate anul acesta despre nevoile de pe piața muncii și pe rezultatele agențiilor care sunt în acest domeniu. O să trec peste calitatea vieții și a serviciilor publice. Am publicat aici un raport FAR și în prezentarea de astăzi vorbeam despre componența gospodăriilor și bunăstare. O parte din activitate s-a bazat pe date de la Organizația Mondială a Sănătății, care a făcut o analiză cu privire la echitatea în societate și a folosit uh, sondajul nostru pentru ca să vadă cum se reflectă inegalitățile în domeniul sănătății uh, pe societate în diferitele state membre, care sunt motivele în spatele acestor inegalități. În 2020 am vrea să vedem care uh, este situația persoanelor care nu sunt nici în formare, n-au nici loc de muncă, așa numiți niți, și vom vrea să mai ne concentrăm pe proiectele pe care le vedeți aici, la priorități. Combaterea muncii precare va fi uh, o altă prioritate. Activitatea noastră de platformă s-a spus uh, deja că vrem să avem împreună cu dumneavoastră câteva prezentări într-o prânză pe care doamna președinte îl va oferi în martie, un prânz de lucru, unde vom prezenta câteva rezultate. Unele din rezultate se găsesc deja în raportul comun de ocupare și uh, vom uh, încerca să prezentăm aceste rezultate cât mai repede. În final, uh, convergența monitorizării în UE, avem un raport pe convergență și în condițiile de lucru, care a fost prezentat uh, în EMCO și la reuniunile SPC. Avem chiar un, o evaluare comună între EMCO-SPC și aceasta va, uh, se va, ne va ocupa mult din activitatea noastră. Satisfacția cu privire la sondaj, 95% din utilizatori au spus că publicațiile sunt de calitate, 94% spun că informația e fiabilă și 90% consideră că informația este aliniată cu agendele de politici actuale, iar 82% au spus că recomandă publicațiile noastre mai departe. Iar aici aveți câțiva indicatori cheie de performanță. Pentru 2019, 160 de documente UE și foarte multe, uh, mulți utilizatori sunt Parlament, Comisie și uh, uh, lucrători la nivelul Uniunii avem foarte multe organizații cheie, avem aici și numărul de descărcări pe care l-am înregistrat, avem colaborări cu agenții, dar n-am timp să vă explic prea multe aici. Vreau doar să vă spun că bordul nostru ne spune că uh, trebuie să colaborăm și cu alte organizații internaționale uh, am încercat să dezvoltăm o colaborare cu Agenția de Mediu, iar acesta este ciclul nostru pentru 2021. Trebuie să ne concentrăm pe impactul uh, digitalizării, dar și pe tranziția în era schimbărilor climatice. Convergența socială devine foarte importantă în acest uh, context de provocări. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această ultimă prezentare din runda aceasta. O să avem ocazia să ne mai întâlnim cu siguranță în acest an și mă întrebam dacă deja a fost transmisă invitația pentru prânzul de lucru pe 19 martie, dar toată lumea cred că poate să-și noteze data cine a fost în sală acum, pentru că vom avea o întâlnire în cadrul activității platformă în colaborare cu agențiile noastre. Acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Crista Șetlacek, a treia prezentare, director al EU OSHA. Uh, good morning. Vă mulțumesc foarte mult. Bună dimineața, stimați colegi și membrii ai Comisiei Ample. Aș dori să vă prezint uh, în general ce s-a întâmplat în 2019 și să vă ofer și informații privind ce avem plan pentru 2020. La OSH am avut uh, un an foarte um, interesant, plin de realizări. Am sărbătorit cea de-a 25 aniversare a noastră iar noi contribuim la îmbunătățirea vieții la muncă în Uniunea Europeană de 25 de ani. Cred că ne bucurăm de suficient de mult succes și ne ocupăm cu diseminarea de informații tehnice, științifice și economice privind uh, sănătatea și securitatea în muncă. Ne folosim de informații extrem de importante pentru a transmite informațiile. Organizăm de asemenea cea mai mare campanie privind uh, SSM din lume. Ultima campanie de anul trecut s-a referit la substanțe toxice, un subiect extrem de important. Vom demara o nouă campanie acum în octombrie, în timpul săptămânii europene. În 2019, de asemenea, am văzut foarte multe schimbări legate de guvernanță. Deja a fost uh, menționat regulamentul de înființare, în baza a funcționăm de mai mult timp, am avut o armonizare a regulamentului între noi și agențiile legate de muncă și DigiEmple. Cred că a fost uh, foarte bine că a avut loc această organizare și armonizare și doresc să menționez un aspect important aferent. Cred că aveam uh, o frigă lipsă în ultimii ani la OSHA. Iar acum am rezolvat acest lucru prin, de, prin numirea unui observator independent pe SSM, care să fie observator independent, participant la Consiliul de Administrație. Este o veste foarte bună și mă refer la domnul Vlad Mixici acum, care se va alătura Consiliul de Administrație ca observator. El a participat la o reuniune pentru prima dată săptămâna trecută. Discuția a fost foarte pozitivă și sunt sigură că în acest fel vom avea și o colaborare mult mai strânsă cu Parlamentul în general și Comisia Ample. În ce privește domeniul SSM, Juan deja a spus că vor avea loc foarte multe schimbări uh, din partea Parlamentului, a regulamentului în vigoare și așa mai departe. Să vedem cum s-ar traduce în practică acest lucru. Avem indicatori care sugerează că aspecte legate de SSM continuă să fie importante în ce privește prioritățile de politică ale Uniunii Europene. Doresc să vă ofer și informații privind un nou mesaj video pe care îl avem pe site-ul nostru. A fost realizat de cabinetul noului comisar Schmidt Mesajul transmis foarte clar este că sănătatea, securitatea în muncă rămâne în continuare o prioritate pe agenda DigiEmpel și, în general, pe agenda Comisiei. De asemenea, ne vom concentra pe digitalizare și pe introducerea de noi tehnologii. Reprezintă una din prioritățile noastre pentru a putea să asigurăm sănătatea și securitatea angajaților. De asemenea, în 2019 s-a publicat un document de lucru al Comisiei legat de evaluarea celor patru agenții de Digi Employment. Evaluarea a fost pozitivă, iar noi la OSHA nu vedem că s-ar că ar fi nevoie de schimbări majore. Evident că evaluarea include și recomandări pentru fiecare dintre agenții și de asemenea evaluează și cooperarea. Cred că vom prelua sugestiile și deja discutăm cum să le punem în aplicare și când. După cum spuneam, anul 2019 a fost unul plin de succes, ceea ce a dus și la punerea în aplicare unui buget considerabil. Am avut și o cooperare tot mai strânsă cu punctele focale naționale. Sunt esențiale pentru OSHS. Este vorba de agenții mai mici care au un rol important pentru punerea în aplicare a activității noastre și pentru a asigura o legătură mai strânsă cu partenerii noștri sociali și că aceștia pot contribui la programul nostru de lucru. În ce privește rezultatele pe 2019, Principalul nostru grup țintă îl reprezintă evident decidenții politici. Dorim să oferim recomandări sau să oferim o imagine de ansamblu în SSM în Europa pentru a se putea lua decizii um, care vizează în special micro-întreprinderile și IMM-urile. Acest grup țintă este inclus întotdeauna în toată activitatea noastră. Trebuie să ne adaptăm uh, informațiile și instrumentele la nevoile IMM-urilor și micro-întreprinderilor. Am publicat uh, cercetare inovativă legată de subiecte cum ar fi uh, bolile la locul de muncă. Cred că este un subiect care se dezvoltă acum. Vedem că bolile ocupaționale au o rată tot mai mare în loc să scadă. Una dintre unul dintre documente publicate se referă la cancer și la ce măsuri se pot lua când cineva se întoarce la muncă după ce uh, a fost diagnosticat cu cancer. Am avut o a doua publicație care va fi urmată de altele în acest an și anul viitor. Și vom avea și o privire de ansamblu asupra sistemelor existente în Europa privind bolile ocupaționale. Este un domeniu de mare importanță pentru noi, avem proiecte în desfășurare. În acest domeniu dorim să stabilim o colaborare concretă cu OMS și cu Agenția Europeană pentru Muncă și, de asemenea, ne ocupăm de un studiu privind costul bolilor și accidentărilor la muncă în Uniunea Europeană și vom publica foarte curând și statisticile și datele rezultate. Avem și o campanie privind uh, locul de muncă care să promoveze sănătatea. Este o campanie foarte importantă pentru noi. Anul trecut ne-am ocupat de substanțe periculoase. A fost o cam- cea mai de succes campanie pe care am desfășurat-o până acum, deoarece nivelul de implicare a fost uh, fără precedent. Carcinogenii sunt uh, printre principalele substanțe nocive și am putut să colaborăm și cu vom putea colabora și cu președinția olandeză în această prință. După cum spuneam, micro-întreprinderile și IMM-urile sunt uh, prioritare pentru noi. Am publicat o analiză de anvergură cu un an în urmă și vom continua să studiem ce se întâmplă cu IMM-urile și micro-întreprinderile, în special când vine vorba de dezvoltarea de instrumente pentru micro-întreprinderi și IMM-uri. Ne ocupăm de foarte mulți ani cu un instrument de evaluare a riscului online. Este un proiect în desfășurare uh, cu ajutorul căreia dorim să ajungem la cât mai multe întreprinderi și MM-uri, să putem lucra cu cât mai mulți parteneri sociali la nivel național. Este una din uh, arile noastre prioritare. De asemenea, colaborăm cu experții și partenerii sociali pentru a vedea ce putem face în domeniul agricol și al construcțiilor. Deci, în aceste domenii, mare parte dintre întreprinderi, micro-întreprinderi și MM-uri. Am mai finalizat uh, un, son, un chestionar, un sondaj privind uh, întreprinderile din Europa. Am intervievat uh, persoane care se ocupă de SSM uh, în diferite întreprinderi și am adunat date din mai multe state membre în acest domeniu pentru a le putea compara. Nu voi intra foarte mult în detaliu, dar este foarte interesant cât de importantă este legislația, cât de important Importante sunt deciziile date de management și pentru prima dată putem vedea în ce măsură se acceptă digitalizarea la nivelul companiilor. Împreună cu Comisia dezvoltăm un sistem de informare comprehensiv EU-OSHH. Avem un parametru SSM care poate să arate nivelul SSM în întreaga Europa. Avem o serie de indicatori puteți să studiați uh, și detaliile pentru fiecare țară în parte. Și acum, ce avem în vedere pentru 2020? Doresc să menționez trei activități principale. Una pentru bolile musculoscheletale, care prezintă unul din motivele foarte des întâlnite pentru um, absența de la muncă și pentru pensionarea anticipată. Vom avea o campanie începând cu octombrie 2020. Digitalizarea este de asemenea un domeniu prioritar. Vom începe cu un raport și cu activități în domeniul SSM și vom colabora cu agențiile în continuare și cu Eurofound. În mod special, deoarece cred că este nevoie de o colaborare între noi, chiar dacă avem abordări, chiar dacă abordăm probleme în unghiuri diferite. În ce privește rezultatele pentru IMM-uri și micro-întreprinderi, am început un proiect privind uh, conformitatea și în ce măsură influențează conformitatea în domeniul SSM. Și de asemenea vom uh, studia expunerea la factori de risc carcinogen, vom aborda o nouă metodologie și vom avea două activități noi în pregătire pentru 2021. Una dintre activități se referă la SSM și economia circulară, cu alte cuvinte, ce presupune să faci parte din economia circulară, să lucrezi pe domeniul SSM și o altă activitate privind riscurile psihosociale. Este o problemă mm, omniprezentă. Este de asemenea o problemă delicată și avem nevoie de mai multe informații și mai multe instrumente pentru a putea îmbunătăți situația la nivelul întreprinderilor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru prezentare. Doresc acum să dau cuvântul domnului Onestini, care ne va prezenta activitatea ETF. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, și Comisiei pentru oportunitatea de a vă împărtăși o parte din uh, uh, activitățile noastre principale aici, la Fundația Europeană pentru Formare. Uh, Am adus aici mai multe publicații care să vă ofere o, care să ajute să faceți o idee mai bună prin activitatea noastră. După cum știți, am putut să ne întâlnim pentru o primă prezentare la agenție anul trecut. Ne-am putut vedea cu noua comisie. ETF va, se va ocupa, va fi agenția care va lucra exclusiv în afara Uniunii Europene. Deci are astfel un mandat unic am sărbătorit de asemenea cea de 25 aniversare noastră în 2019 și am considerat că este momentul potrivit pentru a ne analiza mandatul și pentru a vedea ce activități desfășurăm și dacă ar fi cazul să actualizăm unele dintre acțiuni pentru a putea să avem rezultate mai bune în baza mandatului aprobat de către Parlament cu 25 de ani în urmă, dar care a fost actualizat cam cu 10 ani în urmă. Anul trecut ne-am Mm, concentrat pe o nouă strategie pentru ETF. Am invitat foarte mulți dintre contributorii noștri. Suntem foarte mulțumiți că doi dintre observatorii desemnați de Parlament, doamna Barbu și domnul Sărca, sunt alături de noi. Ei au contribuit activ la proces. Am încercat să avem cât mai mulți reprezentanți din statele partenere după cum știți, avem 29 de state partenere din zona mediteraneană până la parteneriatul estic, Asia Centrală și Balcanii de Vest. Am analizat contextul în care lucrăm acum, context foarte bine cunoscut Comisiei Comisia Empel, și anume că avem tot mai multe decalaje și lacune în ce privește abilitățile și competențele, că sunt um, discrepanțe mari între așteptările companiilor și ce oferă sistemele de formare. Nu este o situație unică în state noastre partenere, dar este o situație foarte gravă în unele din ele. În ce privește actualizarea competențelor și creșterea competențelor, vedem o legătură foarte strânsă cu stabilitatea, creșterea și durabilitatea în uh, diferitele state partenere. Așadar, discuția s-a concentrat pe cum am putea noi, ca Agenție Europeană, să contribuim la dezvoltarea de acțiuni care să susțină eforturile statelor în aceste arii. Un alt element care ține tot de context este că și în Europeană și în țările partenere Problema abilităților, a competențelor a căpătat mai multă importanță pe agenda politică. Vedem când e vorba de pilonul social european acest lucru. Este una dintre principalele realizări ale anilor precedenți și în acest fel educația și formarea au căpătat un rol de frunte. Dar vedem și că printre statele partenere se acordă tot mai multă importanță pe agenda politică formării. Văd încă o dată cu um, noua dinamică și um, um, previziunile de extindere, unele dintre state măresc eforturile de îmbunătățire a sistemelor de formare pentru a putea beneficia cât mai mult de pe urma colaborării cu Uniunea Europeană. Și vedem și că, ca parte a pactului ecologic, Comisia a indicat deja că un rol foarte important de jucat îl vor avea competențele după cum este foarte clar, după urma pactului ecologic, pentru a promova durabilitatea trebuie să, ne, să nu ne oprim la graniță. S-au discutat și noul program pentru relații externe și vedem că se intenționează menținerea susținerii în partea Uniunii Europene pentru sistemele de educație și formare în țările partenere, dar și în alte state membre de exemplu ca parte alianței între Uniunea Europeană și Africa pentru creștere și locuri de muncă. Ce presupune noua strategie? Vă voi oferi câteva informații. Doresc de asemenea să mulțumesc lui Catherine Lankansip, membrul comitetului care a organizat uh, o întrunire la prânz, la care ați putut participa unii dintre noastre și vă mulțumesc noastră că ați participat pentru a putea discuta despre strategia noastră. A fost o oportunitate foarte valoroasă pentru a interacționa cu o parte din membrii acestei comisii. Noua strategie evaluează formarea și spune că trebuie să ne concentrăm mai mult pe dezvoltarea capitalului uman într-o serie de state. Trebuie să vedem cum putem crește capacitatea statelor de a anticipa nevoile de pe piața de muncă și nevoile legate de abilități. Să nu analizăm formarea în mod izolat, ci să vedem cum interacționează cu alte sisteme, cu învățământul, cu politicile privind piața muncii și să vedem de asemenea cum influențează schimbările demografice și migrația situația. Ca partea noi strategii, de asemenea, recunoaștem că nu vom avea parte de resurse noi. Trebuie așadar să ne concentrăm, să folosim ce avem la dispoziție și să vedem cum putem oferi exact ce ar, ce ar avea nevoie țările partenere pentru a le susține cât mai bine. Statele partenere uh, trebuie printr-o serie de reforme pe care le-am putea susține și trebuie de asemenea să ne definim rolul pe care îl avem și să ne definim expertiza pe care o putem oferi când este nevoie de aceasta. Pentru viitor dorim să consolidăm expertiza de la ETF într-un uh, hub de cunoștință, într-un knowledge hub care să reunească metodologii, abordări și reforme care au dat rezultate în contextul relațiilor externe și să diseminăm informațiile acestea cât mai mult. În ce privește mm, sfaturile de politică, consilierea în materie de politică și cum eh, susținem state partenere, nu doar când vine vorba de noi idei, dar și când vine vorba de prioritizare și punere în aplicare. Și continuăm, de asemenea, o activitate foarte importantă, și anume monitorizarea și evaluarea pentru a avea abordări bazate pe dovezi trebuie să însoțească sfaturile de politică. Ultima, ultimul element al noii strategii este că trebuie să livrăm mai mult în baza parteneriatelor. Un element care s-a schimbat de la înființarea agenției este că sunt mult mai mulți participanți când vine vorba de domeniul cooperării. Avem mult mai multe agenții și mult mai multe organisme care se ocupe formare, avem agenții internaționale, avem parteneriate bilaterale, avem participarea UNESCO și avem și o serie de parteneri noi în regiune, deci trebuie să creăm mai multe sinergii cu aceștia. Trebuie să ne asigurăm că vom uh, optimiza ajutorul pe care îl putem oferi noi. Și, pe scurt, cu privire la 2020, este un an de tranziție pentru noi, pentru a um, demara noua strategie dorim să avem totul pus la punct pentru 2021 și avem câteva proiecte cheie, câteva inițiative cheie. Și voi menționa trei dintre acestea, care cred că prezintă interes pentru noastră. Unul, primul este procesul de monitorizare, procesul Torino, un proces pe 2 ani. În 2020 ne vom concentra pe trei zone geografice, și anume Parteneriatul Estic este unul dintre acestea. Acolo vom prezenta procesele naționale de monitorizare la conferința regională din martie de la Belarus, care se va lega de summitul parteneriatului estic care va avea loc ulterior. Ne vom concentra de asemenea și pe uh, statele din zona mediteraneană, și, ne vom, uh, și vom colabora și cu Asia Centrală. Dacă vă interesează oricare din aceste zone geografice, stăm oricând deschiși participării membrilor Parlamentului la reuniunile naționale pe care le avem și la finalul procesului putem să facem schimb de informații și de experiențe. De așadar, dacă vă interesează, puteți să vă implicați în discuții, aceea deci, atunci când prezentăm rezultatele proceselor, ceea ce facem împreună cu statele, implicate, discutăm și cu autoritățile naționale. A doua inițiativă se referă la studii privind uh, competențele viitoare, dar analizăm sectoarele tradiționale și felul în care se schimbă acestea. De exemplu, analizăm domeniul agricol în Israel și Maroc și industria auto în Turcia pentru a vedea cum uh, putem introduce competențe digitale în sectoare mai tradiționale, care sunt în continuare principalele domenii din statele partenere. Și, de asemenea, putem să încercăm să vedem ce proiecte legate de Big Data putem să dezvoltăm în statele respective, unde este în continuare foarte important să avem instrumente legate de viitor. Ultima inițiativă pe care doresc să menționez este că susținem eforturile Comisiei de a dezvolta rețele de excelență vocațională. Este parte din programul Erasmus pentru state participante sau statele membre ale Uniunii Europene. Și oferim această posibilitate, o extindem și către partenerii noștri pentru a vedea cum pot să beneficieze de pe urma um, atenție acordate educației vocaționale și cum am putea acorda o vizibilitate mai mare oportunităților pe care le presupune educația vocațională. Mulțumesc foarte mult! Uh, and our last but not least... Vă mulțumim, nu în ultimul rând, dar ultima, pentru că este cea mai nouă agenție. Puteți să ne prezentați ERA. domnule Curel. Da, într-adevăr, este vorba de ultima agenție, ELA, Autoritatea Europeană a Muncii, pentru 2019 și 2020, obiectivul cheie pentru această autoritate a fost înființarea capacității de administrație și de gestiune Uh, care va fi gata pentru 2020 și anii următori. Deci mă voi referi la aspecte mai plicticoase decât cele despre care au vorbit predecesorii mei. Trebuie să vorbesc despre aspecte logistice. Am lansat toate procedurile de recrutare pentru a avea uh, personalul uh, necesar pentru implementarea sarcinilor sale. Avem oameni care au lucrat uh, la comisie în acest domeniu. Am uh, publicat și anunțul uh, de post vacant pentru postul de director. Parcurgem toate procedurile pentru ca această persoană să își poată ocupa locul în această vară. Ceea ce înseamnă că va fi probabil și ultima mea prezentare în fața comisiei dumneavoastră, ceea ce regret pe de o parte, dar mă bucură pe de altă parte, pentru că înseamnă că agenția deja va intra în funcționare. Uh, unii dintre dumneavoastră ne-ați vizitat, uh, am avut lansarea oficială a ELA, Autoritatea Europeană a Muncii, uh, au participat eurodeputați eh, și președintele, fostul președinte al Comisiei și am avut două întâlniri ale Consiliului de Gestiune eh, foarte importante. În octombrie s-a adoptat programul pentru 2019, eh, aspecte administrative și a doua în decembrie anul trecut când am discutat despre programul de lucru pe 2020. Ce s-a decis în Consiliul de gestiune a fost să uh, ne concentrăm în 2020 pe două aspecte principale. Primul, facilitarea accesului la informație pentru mobilitate. Am uh, decis să înființăm un grup de lucru cu membrii Consiliului de Gestiune pentru a înainta pe acest domeniu și pentru a avea uh, Uh, a acorda aptitudinile strategice autorității și după aceea susținerea și coordonarea inspecțiilor. Să avem întâlnirea acestui grup de lucru uh, care va demara luna viitoare pentru a avea rezultate clare. Bineînțeles, trebuie să echilibrăm aici un nivel de ambiție cu realismul și pragmatismul. Însă acest, această autoritate a, a decis să lucreze împreună pe o platformă europeană, să fac, își paseze campania pe această platformă. În acest cadru vom face ceva simbolic și important, vom lansa primele inspecții comune în anul viitor. Bineînțeles că nu, fim la, nu vom fi la viteză de croazieră încă, acestea se vor intensifica în anii următori, însă e important să arătăm că nu facem doar administrație și logistică, ci că deja mergem pe teren pentru a arăta că aceste autorități funcționează. Faptul că, faptul că Consiliul de Gestiune a decis aceste priorități și inspecțiile nu înseamnă că restul sarcinilor au fost neglijate. Am avut o serie de puncte în legătură cu care vom uh, discuta anul acesta. Aș menționa două. Să asigurăm continuitatea uh, activităților pentru două rețele de succes. Uh, transferul EURES de la Comisie către autoritate și EURES deja funcționează de ceva vreme cu succes, deci trebuie să ne asigurăm că aceste uh, transferuri complexe mm, trebuie să ne asigurăm de continuitatea uh, afacerilor, uh, activităților și ca uh, activitățile EURES să fie consolidate. În ceea ce privește platforma, ex- aceasta există de ceva vreme și sunt puțin uh, subiectiv pentru că prezidez această platformă a reușit să aibă angajamentul tuturor statelor membri, membre și al partenerilor și când s-a transferat, ă, s-a decis transferul de la existența autonomă a sa către autoritatea noastră, vrem, vrem să ne asigurăm că această platformă își va menține activitatea. Mergem în acest ă, sens Uh, transferul va fi facilitat pentru a ne asigura că platforma și autoritatea vor funcționa împreună. Bineînțeles că ne așteaptă provocări în anul viitor și anii care vor urma. Uh, una dintre provocări va fi pe partea logistică, integrarea ofițerilor de legătură internaționali care reprezintă statele membre și care vor avea un rol specific în uh, funcționarea corectă și eficientă a autorității și uh, pe care le vom avea în uh, primul semestru al, acest, al acestui an. Este foarte important ca statele membre să numească oamenii potriviți și Uh, cu Consiliul de Gestiune am uh, reușit să stabilim deja uh, câteva principii. Vom avea un cadru comun care va fi cadrul comun al autorității. Am mai spus în trecut că mergem pe, pe un, într-un echilibru foarte fragil, ne ocupăm de logistică, aspecte care nu nu sunt uh, de mare interes uh, pentru politicieni, însă dacă logistica nu funcționează, atunci începem să avem probleme. Trebuie să ne asigurăm că în 2020 vom uh, avea deja structura de funcționare. Am propus Consiliului de Gestiune să lansăm acțiuni specifice, în special aceste inspecții comune pe care le, le-am menționat. Și v-aș povestit ce s-a întâmplat la Consiliul de Gestiune, am propus cel puțin o inspecție comună și Consiliul de Gestiune ne-a cerut să facem șapte asemenea uh, inspecții. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru aceast, aceste prezentări foarte interesante. Acum voi da cuvântul în primul rând cuiva uh, în numele grupurilor politice, dar poate putem să facem și o singură rundă. În numele PP, doamna Franțen. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte, mulțumesc pentru prezentarea interesantă a muncii acestor agenții uh, care fac studii, statistici, cercetări și recomandări extrem de utile pentru munca noastră la Comisia pentru Ocupare. Vom uh, continua buna cooperare uh, între Comisia Ample și agenții, uh, de asemenea cu noua Autoritate Europeană a Muncii. Doamna, președinte, pentru, doamna președinte, ca nou eurodeputat, uh, după cum spuneam, uh, poate este interesant să vizităm ace- aceste agenții în această perioadă. Două întrebări. Cum putem să includem mai bine convențiile uh, internaționale pentru muncă în deciziile noastre? Asta ar fi prima întrebare. Și a doua întrebare, vreau să vă întreb dacă aveți sentimentul că uh, sarcina de muncă a agențiilor dumneavoastră este în creștere și dacă sarcina de muncă este uh, echitabile pentru angajații dumneavoastră. Da, uh, aș putea să răspund că în fiecare an vizităm una dintre agenții și, bineînțeles, va fi membrii pot să, care își anunțe interesul pot să se alăture acestei misiuni. A fost o întrebare pentru președinte. Marian Field, în numele SID. Vă mulțumesc, este uh, o activitate foarte importantă pentru uh, viitorul uh, muncii noastre în comisia noastră. Voi continua în limba daneză. Mr. Sibyl, det er meget vigtigt, at alle este foarte important ca europenii să beneficieze de o formare continuă. Suntem în pline schimbări. Este foarte uh, important să înțelegem cum putem să facem față schimbărilor în lumea muncii. Care sunt obstacolele pe care le vedeți uh, în următorii 5 ani? Domnule Valdes, vă mulțumesc din inimă pentru, că, pentru această imagine foarte clară a activităților Eurofound. Uh, am găsit uh, multe informații și pe pagina dumneavoastră internet. În prezentarea dumneavoastră ați vorbit despre transparența remunerațiilor. Știți că există o diferență de plată între bărbați și femei. Această, această transparență a salariilor, uh, credeți că joacă un rol marcat în situația pe care ați constatat-o? Doamna Sedlacek, eu am ascultat intervenția dumneavoastră în legătură cu substanțele periculoase la locul de muncă. Felul în care se folosesc exemple concrete din uh, lumea muncii poate să fie o inspirație pentru a acționa. Sper că veți utiliza aceeași metodă când se este vorba de problemele musculoscheletale, pentru că eu cred că întreprinderile trebuie să înțeleagă ceea ce se întâmplă și, uh, domnule Zibel, uh, dumneavoastră ați vorbit despre schimbarea condițiilor de lucru asupra locului de muncă. Dacă nu suntem capabili să facem față acestor schimbări, vom uh, deci vom suferi de stres. Cum se pot rezolva aceste probleme legate de stres? Vă mulțumesc. Dăm uh, cuvântul doamnei Brune în numele grupului Renew. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi dau uh, cuvântul colegii mele, doamna Triele Noir. Mulțumesc foarte mult, Silvi. Întrebările mele se vor adresa Uh, către doamna Sedlacek în legătură cu sănătatea la locul de muncă. Ați menționat, doamnă, că OSHA a avut în acești ultimi ani campanii pentru a crește sensibilizarea în legătură cu substanțele cancerigene. Experiența dumneavoastră este pre- prețioasă. Peste 120.000 de persoane sunt diagnosticate uh, cu un cancer, uh, majoritatea persoanelor diagnosticate cu cancer sunt uh, în vâr- la vârsta în care sunt uh, în domeniul muncii, dar se confruntă ulterior cu simptome care pot fi pe termen lung. Agenția dumneavoastră poate să contribuie la dezbatere compilând elementele acest, Eh, legate de acest, aceste date, examinând efectele cancerului de-a lungul anilor pentru supraviețuitori. S-a abordat și subiectul care ține de o eh, îngrijorare în legătură cu substanțele cancerigene non legate de mediu. Un studiu recent a arătat că munca de noapte crește semnificativ riscul de cancer la sân la femei. Agenția dumneavoastră a făcut campanii de sensibilizare în legătură cu acest risc, aceste riscuri care sunt riscuri pentru cancer, dar care nu sunt legate de substanțe de cancerigene din mediu. Vă mulțumesc. Dacă nu cumva mă înșel, nu văd pe nimeni în sală din partea verzilor. Iar în numele grupului ID, nici din partea grupului ID, domnule Gokin, vă exprimați în numele ECR? Am venit acum de la o altă conferință, așa că nu cred că este bine să iau eu cuvântul acum pentru că nu sunt încă încălzit în tema aceasta. I also don't see anyone văd pe nimeni nici în numele GUE, atunci uh, dau cuvântul celor care doresc să intervină și ulterior voi da cuvântul înapoi uh, și dumneavoastră veți avea ocazia să interveniți, dar uh, prima dată membrii, după aceea experții și după aceea directorii din nou. Johan Danielson a cerut să intervină. Vă mulțumesc și vă mulțumesc foarte mult pentru toate prezentările programului de lucru ale, agenți- ale agențiilor. Două întrebări legate de munca Autorității Europene de pentru Muncă. În primul rând, salut faptul că acordați prioritate inspecțiilor comune. Prima întrebare a mea urma să fie în legătură cu ambițiile programului de a face cel puțin o inspecție în acest an, însă am înțeles că ambiția a crescut și v-ați, v-aș încuraja să ridicați ștacheta chiar mai mult. Am apreciat să aveți uh, mai multe inspecții decât una. Uh, o inspecție este un uh, obiectiv destul de limitat. După aceea doream să vă întreb în legătură cu sinergiile cu organismele și procedurile deja existente pentru a evita dublarea eforturilor și a structurilor. Un alt aspect al muncii agenției spuneți că a, pa, organizațiile parteneri sociali la nivel național pot să contribuie uh, și la lansarea ELA deja ați primit anumite cazuri din partea um, sindicatelor cu ajutorul ETC. Deci ce măsuri concrete aveți uh, de gând să luați în legătură cu aceste cazuri care v-au fost semnalate și în legătură cu alte cazuri? Uh, mă mulțumesc, dau cuvântul doamnei Dura Fernandez. Vă mulțumesc, mă voi vorbi în, în limba spaniolă. Mulțumesc reprezentanților agențiilor. Mă gând, adresez domnului, domnului Menendez Saldes și doamnei Sedeaschi pentru că vorbesc în special despre teme legate de sănătate. Uh, Salut numărul de studii care au fost realizate în legătură cu condițiile de muncă și condițiile la locul de muncă, însă cred că trebuie să ne gândim și la sănătatea mentală la locul de muncă. În contextul eu cred că cu alte ocazii și dumneavoastră ați exprimat aceeași idee. Uh, există uh, bolile mentale comune, de uh, anxietate, depresie și uh, problemele de adaptare, care sunt uh, afecțiuni mentale legate de anumite contexte specifice. Vorbim aici de contextul de muncă. Și se pot uh, preveni foarte ușor uh, ca afecțiune. Uh, Totul ține de atenția acordată sănătății. Există o cerere la nivel european la o, de o, în, pentru o strategie europeană în legătură cu sănătatea mentală există și alte afecțiuni. În contextul muncii, problemele fundamentale sunt uh, afecțiunile comune, care au caracteristica că se pot preveni în acest context și uh, trebuie să facem eforturi, eforturi pentru a identifica condițiile de muncă ce promovează o mai bună sănătate mentală a lucrătorilor. Știu că S-au făcut uh, multe studii în acest sens, însă mai trebuie făcute și altele și este nevoie de mai multe presiuni pentru ca Comisia Europeană și mm, Parlamentul să stabilească recomandări pentru fiecare stat membru în legătură cu condițiile de muncă uh, pentru acestea să promoveze sănătatea mentală. În contextul actual, după cum uh, ne-ați semnalat, digitalizarea afectează foarte mult lucrătorii. Problemele care țin de hiperconectare, de necesitatea de a putea stabili un cadru legal și la comisie vom comisia noastră vom lucra în acest sens, un cadru legal pentru deconectare pen, va ajuta pentru a împiedica acest tip de uh, afecțiuni care credem că uh, este un motiv major pentru absenteismul de la muncă și care poate duce chiar până la suicid. Uh, trebuie să susținem munca, să susțineți munca Parlamentului cu date care arată necesit- care să arate necesitatea de a introduce noi modele de sănătate la locuri de muncă care să privilegieze nu doar sănătatea fizică, cât și sănătatea mentală. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Patten. Uh, thank you, Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că am ceva în comun cu domnul Corel și cu domnul Menedes Valdes și aceasta este ultima mea reuniune în comisia aceasta și în Parlament. Vreau să vă urez mult succes și să vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Vreau să-l întreb pe domnul Restini dacă Marea Britanie va deveni o țară vecină acum, o țară terță și că îi uh, urăm bun venit oricând la noi. Nu o să fac asta însă, dar vreau să mă gândesc la un lucru împreună cu dumneavoastră. În Europa avem 75 de milioane de oameni în populația activă care nu sunt bine uh, Uh, formați, deci unul din trei și vorbim foarte mult despre tineri în Europa, dar mă interesează foarte mult schimbările demografice, mai ales în cadrul populației în vârstă. Am senzația că există un dezechilibru între educație, viața activă și pensionare și trebuie să ne uităm mai bine la acest raport. M-a interesat ce a zis domnul Zibel în care, în uh, care ne-a relatat ce s-a făcut în această direcție, dar mă interesează și dacă vă implicați împreună cu OMS-ul pentru a avea orașe, de exemplu, care să fie foarte bine organizate sau prietenoase față de bătrâni. Londra, de exemplu, și-a stabilit această țintă. Mulțumesc. Domnul Angel are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să pun două întrebări. În primul rând, felicitări pentru cele cinci prezentări. Domnul Zibel a spus pe bună dreptate că e o mare provocare pentru că am avut patru agenții, acum avem cinci agenții, o agenție soră, deci trebuie să ne adaptăm la uh, noile schimbări. E o provocare pentru, la schimbări, toată lumea este în această situație. Unele mandate au fost uh, updatate, altele au fost uh, eliminate. Credeți că o red discu- o discuție despre redefinirea bunei împărțire a sarcinii muncii ar fi de dorit și cum uh, am putea să avem un impact asupra acestor uh, schimbări astea, cum ar putea avea un impact asupra tuturor. În ceea ce privește funcționarii, știu că nu aveți buget pentru a mai uh, angaja oameni suplimentari. A existat o tendință în mai multe agenții de a avea din ce în ce mai mulți agenți contractuali și agenți temporari sau de o detașare către agenți externi. Aș vrea să știu dacă acesta este o tendință pe care o puteți confirma și care este proporția în agențiile dumneavoastră de oameni care au un contract permanent față de ceilalți care nu au un contract permanent. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Brune. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu o să vorbesc franceză. Am două întrebări să vă pun. Una, cu privire la Autoritatea Europeană a Muncii, la care cred că multă lume are multe așteptări. Aș fi vrut să știu dacă au existat deja sesizări față de această autoritate, dacă s-au trimis scrisori și dacă da, pe ce subiecte au fost acestea. A doua întrebare pe care vreau să vă pun se referă mai ales la Fundația Europeană pentru Formare. S-a făcut un studiu despre viitoarele calificări, mai ales în țările din Mediterană, un subiect care mă interesează foarte mult. Aș vrea să știu care e abordarea dumneavoastră pentru ca să lucrați cu întreprinderile, cu sectoarele profesionale, pentru ca să știți exact care sunt calificările viitorului care sunt necesare. Iată, acestea au fost cele două întrebări pe care le aveam. Mulțumesc! Președinta și ultimul pe lista mea din partea Parlamentului European, domnul Miller. Vă mulțumesc, o să vorbesc în polonă. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor pentru informațiile extrem de interesante. A fost foarte plăcut să îi ascultăm pe experți. Însă un lucru mă interesează foarte tare. Dumneavoastră ați spus că profilul uh, profesional trebuie să fie îmbunătățit, calificările trebuie să fie adaptate, la nevoile de pe piața muncii. Aceasta nu este un subiect uh, nou. Putem spune chiar că de mai mulți ani am încercat să ne adaptăm, să ne coordonăm pentru ca formarea să poată să fie um, și ea să țină pasul cu ceea ce se cere pe piața muncii. Și vreau să știu care este părerea dumneavoastră. Cum se schimbă lucrurile acum? Care e situația cu coordonarea? E mai bună coordonarea acum? Și o analiză a pieței muncii m-ar interesa. Stabilirea nevoii de calificare. Dar adevăratele nevoi de pe piața muncii și adevăratele cerințe ale angajatorilor sunt diferite. Pe mine mă interesează, deci, care e poziția dumneavoastră aici? Aveți o satisfacție mai mare dacă stabiliți că nu este vorba numai de o chestiune care ține de teorie aici, ci că aduce chiar o plusvaloare practică dacă avem o analiză corectă a pieței. Care sunt analizele pe care le-ați făcut și care sunt concluziile dumneavoastră? Deci, mulțumesc, președinta. O să... Da? Vreți cuvântul? Da, bine, doamna Regner. După Re- doamna Regner o să dau cuvântul experților din partea Parlamentului. Vă rog, Evelyn. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și permiteți-mi, vă rog, să vă pun o întrebare, deși am venit atât de târziu. Îmi pare rău că am venit târziu. Are legătură întrebarea mea cu um, egalitatea de gen și cu reprezentarea tuturor. În primul rând, în ceea ce privește reprezentarea tuturor, m-ar interesa cum uh, se vede ea în instituții. Apoi, mă interesează în ce măsură ar fi posibil să avem o colaborare bună cu Institutul European pentru Egalitatea de Gen, EIGE. Având în vedere Fundația Dublin și activitatea sa, multe lucruri sunt, uh, merg mână în mână putem să profităm uh, de pe urma sinergiilor care există deja și am putea să le dezvoltăm chiar mai departe. Vedem și că mai multe instituții se ocupă de activitatea femeilor la locul de muncă. Deci, uh, de uh, cum sunt ele remunerate, de mm, prezența lor pe piața muncii. M-ar interesa din partea Fundației Dublin să aflu mai multe, mai ales în ceea ce privește pregătirea dumneavoastră în comisie și în ceea ce privește subiectul uh, salariului minim, situația femeilor, femeile care se află uh, pe piața muncii, dar câștigă foarte puțin. Ce pregătiți dumneavoastră, ce pregătește instituția dumneavoastră? Iertați-mă că v-am aglomerat atâtea întrebări la sfârșit, dar m-ar interesa să știu uh, din perspectiva dumneavoastră, cum stă egalitatea de gen. Mulțumesc! Acum vreau să dau cuvântul, lui, cuvântul domnului Becker, fostul nostru coleg, care a venit din partea CDFOP acum ca expert. Da, mulțumesc foarte mult! În calitatea mea actuală de uh, director la Siber, aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru uh, faptul că s-a lansat o primă etapă uh, de reforme pe piețele muncii. Aceasta este și contextul în care discutăm aici. Trebuie să conștientizăm că avem noi provocări și că trebuie să facem față și vitalizării, dinamizării pieței, dar și schimbărilor demografice. E un aspect care apare tot mai des. Dacă ne uităm la situația destul de precară a, în ceea ce privește forța de muncă, de multe ori aceasta lipsește și avem o explicație de dat și o soluție de găsit. În legătură cu formarea și cu garanția pentru tineri, e nevoie să se actualizeze într-adevăr nevoia formărilor uh, în Europa. S-a vorbit despre nevoia acestei armonizări peste tot. Apoi, uh, know-how-ul uh, instituțiilor aici, a ITF-ului și a altora este foarte important trebuie să știm că ele joacă un rol important în identificarea lor. E nevoie de o punere în aplicare, însă după aceea, mai precis și mai politic au spus cum motivăm noi uh, guvernele naționale și organizațiile la nivel național, instituțiile care acționează la nivel național, partenerii sociali, care joacă un rol foarte constructiv, după cum se știe. Deci cum îi motivăm, ca să spun frumos, cum îi implicăm pentru ca să acționeze și la nivelul statelor membre. Apoi, populația. Populația este gata, de fapt, pentru a se moderniza, pentru a accepta că meseriile de mâine arată altfel, nu numai tinerii, dar în general oamenii au înțeles că e nevoie de uh, Um, o pregătire continuă, o învățare pe tot parcursul vieții și cred că e o evidență deja. În ceea ce privește existența Europei în uh, acest proces, nu vreau să țin acum uh, discursuri existențiale, dar ca expert este sarcina mea să vorbesc despre nevoia competențelor, nevoia de a armoniza, după cum spuneam, competențele oferite de către universități cu cerințele de pe piața muncii. Colegii din uh, Comisia pentru Ocupare au oferit multă susținere când a fost vorba de rapoarte sau studii pe care le-am făcut și un slogan pe care l-am auzit de curând a fost Making VET uh, Fit for the Future Trebuie să pregătim educația profesională pentru viitor. Mulțumesc, domnule Becker. Acum aș vrea să dau cuvântul domnului Lopez Fontene, doamnei, care este expertul nostru la Eurofond. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, după cum a spus domnul Menendez Valdez, obiectivul uh, nostru nu este decât să dăm instituțiilor naționale europene și interlocutorilor sociale date, uh, probe și concluzii care le facilitează luarea de concluzii. S-a văzut foarte clar uh, munca agenție, agențiilor în ultimii ani. Eu, ca fostă eurodeputată, pot să știu că cunosc dificultatea uh, Eh, legislației pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale cetățenilor europeni pentru a avea un echilibru între viața personală și de muncă. Însă este foarte clar că dacă vom avea o bază de date obiective care să analizeze sectoare și grupuri de persoane cu impact eh, politic, atunci munca este mult mai eh, facilitată. Datele pe care le administrează Eurofound sunt uh, din ce în ce mai utilizate și relevante, după cum s-a demonstrat și în sondajul recent în legătură cu salariul minim, o temă de mare uh, actualitate care uh, este utilizată în special în ceea ce privește analiza componenței gospodăriilor. În ultimii ani am văzut, uh, am uh, asistat la o îmbunătățire a piețelor de muncă la nivel european, însă persistă inegalități economice și sociale între state și regiuni. Perspectivele economice amenință să schimbe ciclurile economice. De asemenea, și la Eurofound uh, ținem cont de faptul de provocările demografice legate de, de, de evoluția tehnologică și de globalizare. Dar, evident, dacă avem nevoie de date și probe empirice care să ne permite să facem față acestor provocări, pentru că acest nivel ă, de cercetare actual să se mențină, trebuie să fim coerenți cu evoluția bugetară care în caz contrar poate să afecteze negativ. Alți deputați au uh, discutat despre contractarea externă mm, a acestor agenții. Totul are legătură cu bugetul. Parlamentul trebuie să susțină agențiile pentru ca acestea să aibă un buget adecvat. Și de asemenea, dacă se vor crea, distruge locuri de muncă, vor apărea altele și trebuie să ne adaptăm acestora pentru a crește productivitatea, uh, protejând în același timp lucrătorii. Uh, mulțumesc uh, pentru munca directorului Menendez în acești ultimi ani. Vă mulțumesc! can I give the floor to... Mulțumesc. Domnul Mixic are cuvântul acum, care este expertul din partea EU-OSHA. Mulțumesc. Mai întâi aș vrea să mulțumesc stafului EU-OSHA pentru primirea pe care mi-au acordat-o săptămâna trecută în timpul uh, management boardului. Cred că este o bază importantă pentru colaborarea noastră. Aș dori să salut unele dintre prioritățile pe care EUOSHA le va avea în următorii ani, digitalizarea, bolile profesionale, Așa cum a spus doamna doctor Setlacek, sunt deja o prioritate. Riscurile psihosociale au fost menționate și de către unul dintre deputați în uh, una dintre întrebări. E vorba de o prioritate foarte importantă pentru noi toți să încercăm să armonizăm prioritățile pe care ni le transmit deputații în Parlamentul European și să includem aceste priorități în programul agenției. Acestea fiind zise, aș sugera să ne concentrăm mai mult pe problemele legate de cancer. EOSHA deja a considerat această prioritate, a făcut deja mai multe, um, a inițiat mai multe programe în domeniul cancerului, dar fiind dat că cancerul este o prioritate care a fost exprimată de către Comisia Europeană și este un subiect foarte important și pentru Comisie, uh, ar, trebui, cred eu, să devină un punct principal al activității noastre. Nu vreau să vă rețin prea mult, dar vreau să menționez trei dintre provocările pe care le vom avea în următorii ani. În primul rând, sigur, suntem la începutul colaborării noastre, dar eu am reușit să identific deja câteva provocări. Una se a fost deja preluată de către agenție și e vorba de provocarea de a ajunge la IMM-uri cu campaniile noastre din partea eu Aceasta necesită însă și o colaborare foarte puternică din partea punctelor uh, naționale, ghișelor naționale. Având în vedere aceste focal points, uh, aș vrea să spun că ele sunt o susținere importantă, dar și EU OSHA oferă statelor membre susținere prin existența lor. Se pare că sunt foarte apreciate în statele membre, dar în același timp um, la reuniunea bordului de administrație am uh, auzit dorința de a le uh, mai ușura sarcina birocratică pentru ca să lucreze mai ușor Um, o să încercăm să ne ocupăm de această cerință. Un eventual punct important va fi să avem o strategie de siguranță la locul de muncă, unde Euroșa va avea uh, un input important de adus comisiei și comisia dumneavoastră va avea foarte multe de zis în acest proces. Aș vrea să vă informez că rezultatele celui de-al treilea SNR este bazat pe 15.000 de interviuri, 50.000 de interviuri și că trebuie să ținem cont de, comisia trebuie să țină cont de acest studiu atunci când informează despre noua strategie. Mulțumesc! Mulțumesc, mai am două nume din partea ETF, domnul Sercas. Muchas gracias, señora presidenta. <clears throat> Saludar a... Mulțumesc, doamnă președinte. salut pe toți colegii, pe unii cunosc de dinainte și salut pe directorii de agenții care, pe care i-am cunoscut eh, cât timp am fost eh, deputat. Îi spun la revedere domnului Menendez Valdez, mulțumindu-i pentru munca pe care a făcut-o. Sunt aici ca observator Uh, la agenția de, de la Torino, la ETF, uh, exprim două păreri. În acest timp uh, în care am fost la reuniunea de la Torino, apreciez enorma muncă și marea calitate pe care au depus-o cu mm, resurse foarte limitate în 29 de state membre și uh, este lăudabil că susțin reformele și ajută atât de mult uh, pentru a uh, face față problemelor sociale. Um, această agenție de la Torino este una care se achită de această muncă cu excelență. Avem, bineînțeles, mai multe ambiții decât mijloace și această diferențiere duce la probleme care cresc uh, pe măsură ce crece, cre, trece timpul. Mm, degeaba avem ambiții mai mari dacă uh, dispunem de aceleași uh, mijloace și finanțe. Această creștere a ambițiilor Uniunii Europene a fost însoțită de alte ambiții, pentru că în mod foarte logic uh, o asemenea situație poate să ducă la frustrare. Uh, resursele sunt foarte limitate. Aș dori să-i mulțumesc domnului director, felicitându-l Cred că urmează o nouă etapă și o nouă strategie. Trebuie să avem mai multe sinergii și mai multe asocieri între cei care lucrează în acest domeniu. Vreau să îl întreb dacă uh, acțiunile se vor extinde mai departe decât cele 29 de state membre în viitor. Și apreciez foarte mult, am, înțe- am învățat mult la reuniunile de la Torino și apreciez uh, în alta capacitatea funcționarilor. Uh, dumneavoastră îi felicit pe toți și uh, Mulțumesc Comisiei Ample pentru că acordă timp uh, agențiilor, pentru că acestea sunt extrem de importante pentru munca în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Doamna Bauer, acum. Uh, mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru invitație. Vreau doar să vă spun că vreau să vorbesc mai repede, deci voi vorbi în slovacă. Am uh, câteva întrebări și câteva comentarii, dar înainte să vă pun aceste întrebări, aș vrea să vă spun un lucru. În această comisie am fost întotdeauna foarte mândri de agențiile cu care am colaborat și care au lucrat foarte bine și cred că același lucru se poate spune și despre colegii actuali. Membrii acestei comisii știu că pot fi mândri de agențiile cu care lucrăm în continuare. Am fost în contact cu toate, cu excepția uneia, și trebuie să vă spun că acum 10 ani, de exemplu, nu, a exist, nu aveam o colaborare cu privire la inspecțiile pe care le facem. Nici nu se putea gândi cineva la așa ceva, iar astăzi avem o inspecție comună, o colaborare adevărată. Chiar putem spune că avem succes în această colaborare, nu sunt vorbe goale. Câteva întrebări. ETF-ul este, din păcate, în marja atenției acestei comisii. Și, din păcate, trebuie să spunem că, din punct de vedere geografic, această agenție se concentrează pe țările terțe. În cadrul comisiei uh, noastre se colaborează cu această agenție, dar ar trebui să se colaboreze și la DEVE. În ceea ce privește orientarea, probabil că mai degrabă tematic agenția se potrivește la politica pentru dezvoltare. Și a doua întrebare se referă la următoarele. Am uh, putut uh, avea multe experiențe în ultimii 25 de ani în cadrul uh, agenției noastre, agenție care s-a ocupat de formarea profesională. Ceea ce mi se pare foarte păcat este că experiențele acestei agenții nu sunt folosite cu adevărat în statele membre așa cum s-ar putea și e foarte păcat. A treia remarcă, ETF-ul a devenit un global player, nu numai pentru că se ocupă de agenții din toată lumea și că colaborează cu agenții internaționale, deci, ci pentru că este implicată în uh, elaborarea politicii de dezvoltare. Până acum deja a putut uh, să consemneze colaborare cu foarte multe țări, cu 29 de țări mai precis. Am fost deci rugați să pregătim programe de dezvoltare, uh, de exemplu pentru Uniunea Panafricană. Dar din această perspectivă poate că e puțin păcat că Uniunea Europeană dorește să cheltuiască un miliard de euro pentru dezvoltare, dar agenția în același timp are din ce în ce mai mic buget. În fiecare an mai scade puțin. E foarte păcat. Iar um, presiunea care vine din partea comisiei e foarte mare. În programele pe care le-am prevăzut. Noi primim de obicei la două zile o nouă provocare de la comisie. Ceea ce arată, sigur, pe de-o parte că munca noastră e de calitate și că e necesară, dar totuși sarcina muncii e mult prea mare pentru noi. Păcat mi se pare și faptul că toată activitatea pe care noi o depunem acolo este, după cum spuneam, făcută dintr-un buget din ce în ce mai mic. Mulțumesc! Thank you. And then last but... Mulțumesc și acum din partea expertului uh, Ela, domnul Kremers. Vă mulțumesc. Cu puțin timp în urmă am discutat despre negocierile legate de uh, Ela. Iar acum ne aflăm într-o perioadă foarte ocupată. Ceremonia oficială a avut loc uh, la mijlocul lunii octombrie. Și, după cum ați fost deja informați, în decurs de trei luni am avut două reuniuni la care am putut să particip ca invitat da, aici încă nu fusese oficializată denumirea. Cred că trei luni este o perioadă prea scurtă pentru a oferi o evaluare concretă prin ce se întâmplă, dar pot spune că sunt foarte mulțumit de ce am văzut în această perioadă. Comisia a decis să renunțe la foarte multă birocrație este nevoie de un cadru general cu foarte multe proceduri și foarte multă logistică pentru funcționarea agenției. Și am uh, făcut un raport în acest sens în uh, dosarul pe care vi l-am trimis. Nu este nevoie să detaliez această parte a raportului meu. Urmează în curând să-și înceapă activitatea cele două grupuri de lucru despre care v-a oferit informații, doamna președinte. Își vor începe activitatea săptămâna viitoare și cred că putem uh, pas cu pas să începem această muncă de cu adevărat inovatoare care ne stă înainte. Autoritatea Opera Muncii se confruntă cu foarte multe provocări și am exprimat și uh, aici, uh, în fața Parlamentului, de mai multe ori că dorim să renunțăm la gândirea pe silozuri, gândirea care nu, se, nu costă care colaborări și sinergii. Cred că este o alegere foarte bună să nu pornim de la zero. Deja există inițiative, nu numai în interiorul Uniunii Europene, dar și în domeniul cooperării transnaționale. Și sunt inițiative valoroase care ar putea fi integrate în activitatea ELA. Există întotdeauna riscul că atunci când ne propunem prea multe să nu realizăm mai nimic dar principala provocare este cum să înlesnim și să consolidăm activitatea tuturor actorilor naționali care se ocupă acest domeniu și care se ocupă de drepturile legate de mobilitate. Și aici mă pot uh, referi și la ceva exprimat de Ion. Va fi necesar, ținând cont că este vorba de organisme foarte diverse, să avem mecanisme de alertare. Este unul din aspectele de care trebuie să ne ocupăm. Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Trebuie să existe proceduri privind funcționarea mecanismului de alertare. Acestea sunt lucrurile pe care le pot aduce în discuție până acum. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Avem o serie foarte diversă de întrebări. Vă dau cuvântul în aceeași ordine ca mai înainte. Și sper să aveți o contribuție importantă la discuție. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Voi încerca să mă refer la aspectele care se leagă de fapt și voi începe cu doamna Vind. Avem o întrebare privind ce informații oferim cetățenilor. Prin informațiile privind piața muncii și instrumentele aferente, cetățenii pot uh, să afle despre ce mm, competențe va fi nevoie în viitor. Încercăm să prezentăm informația într-un mod cât mai accesibil, ne concentrând de asemenea pe validare, cunoaștere și orientare nu interacțiune directă cu cetățenii, nu acesta este rolul nostru, dar îi ajutăm pe cei care se ocupă de interacțiunea directă cu cetățenii în acest sens. Începește schimbările, digitalizarea și demografia este una din principalele noastre este una din prioritățile noastre. Lucrurile nu sunt chiar așa de simple totuși, dacă este să ne uităm la schimbările demografice, chiar și în sectoarele care înregistrează scăderi, este posibil să avem creșteri în ce privește cererea. Este un aspect pe care, îl putem, pe care trebuie să-l avem în considerare și de aceea formulăm mai multe scenarii prin care încercăm să investigăm mai multe situații, de exemplu dacă automatizarea afectează într-un fel sau altul uh, activitatea per total sau doar o parte din activitate, pentru a vedea dacă anumite sarcini vor fi automatizate în viitor. Ce privește întrebarea domnului Patterson, ce privește demografie și nivelul scăzut de competență, cred că în ce privește schimbările demografice m-am referit la, acum câteva minute la chestiuni aferente, în ce privește Răspunsul partea OMS sunt la curent cu ce ne ocupăm. Dar voi mai reveni asupra acestui subiect, dacă este cazul. Cred că acum la întrebarea din partea domnului Angel, sper că am pronunțat corect, începește redefinirea părțirii sarcinilor laborale. Părerea mea este că în agenția noastră avem expertize diferite, dar totuși colaborăm și cred că s-au dat exemple uh, de exemplu, colaborarea între CDFOP și ETF. Și poate așa ai răspund și domnului Miller într-o anumită măsură. În cadrul acestei colaborări, noi ne concentrăm mai mult pe cercetare, dar ETF este o organizație axată pe proiecte care poate testa ideile pe teren în cadrul proiectelor lor și ne pot oferi feedback. Facem acest lucru în cadrul unor seminarii comune, unde experții noștri se reunesc pentru a discuta toate aceste chestiuni. Cred că am putea redefini lucrurile în ce privește serviciile partajate. Mulți dintre noi avem de făcut uh, însărcină foarte asemănătoare când vine vorba de administrarea agențiilor și cu toții facem parte din rețeaua de agenții europe, europeană și putem vedea ce putem face în acest sens. În ce privește bugetul foarte restrictiv, da, aveți mare dreptate. Și cred că am mai avut o întrebare privind uh, creșterea volumului de lucru. Încep crește agenția mea. În ultimii 10 ani am redus uh, cu 10% activitățile pe care le aveam în vedere mm, Am încercat să lucrăm uh, cât mai mult în funcție de bugetul realist pe care îl avem. Nu doresc acum doar să mă exprim doleanțele astăzi. Știu că trebuie să căutăm modalități de a fi cât mai eficienți și trebuie să analizăm mereu cum desfășurăm activitatea. De exemplu, în ce privește sondajele, acestea presupunau foarte multe cheltuieli și eforturi înainte. Acum putem să folosim informații de pe internet, pe care le adunăm de pe internet pentru a vedea unde există lacune și în acest fel am devenit mult mai eficienți când vine vorba de felul în care se desfășoară activitatea noastră de cercetare. Deci, da, am devenit mai eficienți, dar în continuare suntem destul de constrânși. Dacă este să analizăm și agenda Comisiei, când vine vorba de transformarea digitală și transformarea ecologică, vedem că peste tot se pune accentul pe abilități apar peste tot în documente. Dar noi, la CDFOP, trebuie să avem uh, un nivel de activitate constantă și un buget constant pe următorii ani, ceea ce reprezintă o provocare, dar vom face față cu brio. În ce privește agenții contractuali și externalizarea activității, nu am cifrele exacte în față, dar în ce știu, rata se află sub 30% când vine vorba de numărul de agenți contractuali. Cred că este într-adevăr o problemă să există un fel de um, sistem dual în cadrul instituției europene, să avem două grupuri care sunt tratate inegal. Începește externalizarea. Când vine vorba de activitate de cercetare ca a noastră, externalizarea este esențială, altfel am fi pur și simplu izolați în turnul nostru de fildeș de la Salonic. Trebuie să interacționăm cu alții din domeniu, ceea ce presupune că multe dintre studiile noastre sunt externalizate către terți. Încep cu și întrebarea domnului Miller privind calificări, schimbări și cum uh, uh, țin, luăm pulsul pieței laborale. Cred că, după cum am arătat și în prezentare, analizăm și felul în care se schimbă calificările și certificatele și uh, alte tipuri de Um, alte modalități de recunoaștere a competențelor care evoluează de-a lungul timpului. Avem forumuri legate de um, politica în domeniul învățământului, unde avem și experți și invitați din afară pentru a face un schimb de opinii. Cred că este foarte util în acest sens. Oare suntem suficient de aproape de ce se întâmplă în realitate? Nu 100%, dar Facem tot ce putem în acest sens. Suntem o agenție europeană și în multe state există așa numite organizații omologe care se ocupă de această activitate și pentru a nu depăși foarte mult timpul, o să răspund domnului Becker, primul rând mulțumind, mulțumindu-i pentru că este atât de pozitiv în ce privește organizația noastră și rolul dumnealui în organizația noastră. Sunt de acord cu, cele ce, cu ce ați spus și în ce privește motivarea statelor membre, împreună cu ETF facem parte din Riga Monitoring, prin care monitorizăm ce se întâmplă și, de asemenea, căutăm stimulente financiare și non-financiare pentru a oferi programe de ucenicie. Organizăm forumurile pe care le-am menționat, avem sondaje privind VT avem foarte multe activități care sper să ajungă până la cetățeni, până la indivizi. Și, repet, dacă aveți copii, luați în considerare să îi trimiteți la un program de VIT. Este o alegere excelentă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Vă încercați să mă concentrez pe două lucruri, sănătatea mentală și aspecte legate de sex și după aceea poate vă răspunde în mod general la întrebările legate în general de agenții. Începește întrebarea din partea doamnei Vind și din partea doamnei Regnar. Ne-am concentrat foarte mult în ce privește strategiile în funcție de sexe. Avem și măsuri privind transparența salarială. Am Având asemenea activități pentru a calcula costul diferenței salariale între femei și bărbați și estimăm că este în jur de 2% din PIB și că este în scădere, odată cu creșterea proporției de femei în câmpul muncii, facem și studii privind diferența salarială. Deja există foarte multe studii în acest sens, dar noi ne concentrăm pe Acum, recomandările Comisiei legat de cum se leagă de transparența salarială. Să vedem ce salarii primesc femeile, ce salarii primesc bărbații și ce alte detalii putem descoperi. Recomandările nu sunt obligatorii și nu au fost puse în aplicare în toate membre, statele membre. Aceasta este o primă concluzie pe baza căreia se pot purta discuții în viitor. De asemenea, avem și un compromis. Observăm un compromis în statele care au încercat să concentreze mai mult pe detalii când vine vorba de raport, au putut folosi mai mult raport, raportul, dar conformitatea a înregistrat un nivel mai scăzut. Statele care au avut un raport mai generic au avut un grad de conformitate mai mare, dar o eficiență mai scăzută. Deci trebuie să găsim un punct de echilibru, o cale de mijloc. Am uh, finalizat, dar n-am publicat încă, estimare a costului poverii administrative asupra întreprinderilor pentru a produce rapoartele de acest fel și, de asemenea, la cererea Comisiei vom mai realiza un raport pentru a ghida discuțiile în acest sens. Cooperăm și cu EIGE, Institutul pentru Gen, și analizăm uh, informație privind uh, indicele prin egalitatea între sexe. În ce privește echipa de management al Eurofund, vedem că avem o egalitate în acest sens. Domnul Duras Fernandez a luat cuvântul în spaniolă și îi voi răspunde și eu în spaniolă. Puneți-vă dacă căștile. Este o îngrijorare pe care o împărtășim și noi. Sănătatea mentală și bunăstarea mentală a lucrătorilor este unul din elementele pe care le măsurăm când vine vorba de sondajele pe care le efectuăm. Avem 25 de elemente, de parametri din partea OMS și încercăm să facem o corelare între condițiile de muncă și o stare de bunăstare mentală. În acest an facem un sondaj privind noile condiții de lucru și am intervievat mai mult de 42.000 de angajați și am făcut analiz, facem analiza riscurilor sociale, sociale și laborale. Aici colaborăm și cu OSHA deci, din câte înțeleg eu, trebuie să utilizăm datele din, de pe urma sondajului nostru, dar interpretarea datelor nu se poate face doar de către noi. Și tot aici încercăm să analizăm și impactul digitalizării în ce privește nivelul de solicitare la muncă. În aprilie vom publica un studiu care va avea o secțiune privind dreptul la deconectare și acordurile sociale din diferitele state membre în acest sens. Este o activitate pe care o vom publica în aprilie. Și acum trec din nou la engleză pentru ultimele observații. Doresc să încep prin a-i mulțumi doamnei Veronica Lopez Fontaneru. Vă mulțumesc foarte mult pentru apreciere. Mai mulți dintre dumneavoastră ați pus întrebări privind bugetul. Îi mulțumesc și domnului Sărcas. Da, trebuie mereu să găsim un punct de echilibru între nivelul foarte mare de exigență și solicitările din partea um, din partea managerilor și partenerilor noștri, dar și pe de altă parte, bugetul pe care avem la dispoziție. Încercăm să vedem și cât de durabile sunt activitățile noastre, cât de important este să le menținem. Nu am impresia că este posibil să mai găsim metode prin care să devenim mai eficienți. Am folosit deja 10%, am redus 10% din personal, am redus bugetul termenal. ținând cont și de evoluția costurilor în Irlanda și de efect, impactul asupra salariilor. Este clar că bugetul este tot mai mic. Vom explora toate posibilitățile, se leagă de ce a spus Nana Engel. Vom vedea toate posibilitățile de a găsi sinergii Dumneavoastră și Consiliul decideți ce obiective să aibă fiecare agenție. Asta nu este decizia noastră, dar odată ce s-a stabilit acest lucru, suntem foarte vigilenți pentru a găsi sinergii și a nu duplica activitatea între diferitele agenții. Putem să avem uh, proiecte în colaborare, cum este proiectul privind sondajele, poate să fie vorba de activitate administrativă sau să găsim soluții când vine vorba de a folosi mai mult agenție, rețeaua de agenții europene. Dar este vorba totuși de agenții juridice separate, deci sunt lucruri pe care nu le putem uh, pune la comun. Dar dacă există o bază juridică pentru a colabora asupra unui subiect, încercăm să găsim acest lucru. În domeniul serviciilor partajate nu este posibil în momentul de față, de exemplu. Cea mai bună metodă pe care v-am spus este Uh, memorandumul de înțelegere și încercăm să evităm cât mai mult suprapunerile, încercăm cât mai mult să vedem potențiale colaborări și sinergii în stagiile incipiente ale programului, chiar înainte de aprobare. Mulțumesc! Third speaker, please. So, thank you and... Mulțumesc, Altea Vorbitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări, pentru că ne arată că vă interesează acest subiect al sănătății și siguranței la locul de muncă. Eh, mă preocupă nu doar pe mine, cât și pe angajații OSHA. Aș începe cu cele două întrebări legate de substanțele periculoase și cancerigene. Da, într-adevăr, a fost una dintre prioritățile noastre în proiectul nostru de activități și vedem că, în primul rând, există un drept eh, fundamental al sănătă- de sănătate la locul de muncă. Însă trebuie să ne gândim și la povara pe care o reprezintă aceste boli și să dăm o imagine clară câte miliarde de euro sunt eh, cheltuite de companii în sistemul social la nivel politic pentru că nu implementăm măsuri pentru a îmbunătăți uh, siguranța la locul de muncă. Așadar, dacă ne uităm la uh, acest cost, uh, arătăm doar uh, ce înseamnă acest lucru și, într-adevăr, vom uh, continua să organizăm uh, campanii legătură cu un loc de muncă sănătos, în care vom începe să prezentăm, bineînțeles, informațiile științifice existente și după aceea vom lucra la alte nivele, la nivele diferite. Unul ar fi uh, exemple practice de la nivelul companiilor. În timpul anilor am văzut că uh, chiar în micro și mini întreprinderi mic, este posibil să uh, se ia măsuri care nici măcar nu costă atât de mult pentru a pune în, în practică acest tip de campanii Uh, micro-întreprinderi, de exemplu, coafor, un coafor ar putea să împărtășească uh, măsurile care au fost uh, utilizate putem prin uh, aceste bune practici să arătăm că uh, este posibil să se acționeze. Unul dintre rezultate uh, studiului a fost că a arătat, bineînțeles, că motivația cea mai mare vine din partea legislației de calitate și legislația este un instrument care poate să îmbunătățească gestiunea și ocuparea față de uh, starea de sănătate a angajatului. Uh, cred că fosta comisie a pus, a întreprins multe eforturi în modificarea legislației în legătură cu substanțele cancerigene uh, și comisarul Schmidt va continua să lucreze în legătură cu aceste substanțe mutagene și cancerigene pentru a include chiar mai multe substanțe. Cel puțin așa am auzit noi uh, ultimele informații. În ceea ce privește întrebarea legată de influența multor factori asupra cancerului, munca cu uh, substanțe periculoase, de exemplu, munca în schimbul de noapte, uh, Într-adevăr, există cercetare în curs care indică clar că există un impact, o influență acestor factori și și din acest motiv am început în acest an un studiu în legătură cu expunerea lucrătorilor la substanțe cancerigene, o metodologie complet nouă prin care putem să vedem ce factori există la locul de muncă în diverse sectoare, inclusiv uh, munca în schimb de noapte, pentru a vedea combinația diversilor factori care ar putea să ducă la cancer. Deci este foarte important. Uh, riscurile psihosociale, bineînțeles că și acestea sunt uh, pe loc uh, ridicat pe ordine, pe agenda. Există pacienți cu afecțiuni legate de riscurile psihosociale, deci este o activitate continuă. Din nou, Uh, discutăm despre riscurile psihosociale, uh, sănătatea mentală, are legătură cu digitalizarea. Activitățile noastre noi sunt, e unul dintre aspectele care trebuie să fie examinate. Ce înseamnă să lucrezi pentru o platformă sau să lucrezi împreună cu roboții. Nu avem foarte multă experiență, însă acest lucru va fi uh, important de studiat și de asemenea să recomandăm deja soluții pentru că în anumite companii uh, mari și specializate ar putea să existe bune practici. Care, acestea există deja acolo. În companiile mari însă ar putea să se aplice mai general. În ceea ce privește digitalizarea, lucrăm asupra uh, impactului său asupra sănătății și digitalizarea va fi și după campania uh, în, în legătură cu afecțiunile musculoscheletale, următoare, următorul accent al campaniei noastre ulterioare. Aș reveni uh, la aspectul legat de gen. Pentru mm, OSHA, genul este un aspect orizontal, încercăm să-l uh, integrăm în toate activitățile noastre, de exemplu, uh, substanțele periculoase, există uh, concluzii că uh, impactul asupra femeilor este diferit de uh, impactul asupra bărbaților și datorită naturii muncii, după aceea mm, afecțiunile musculoscheletale. Majoritatea femeilor care lucrează în sectorul serviciilor aici avem un domeniu în care afecțiunile musculoscheletale sunt un rezultat uh, frecvent datorită riscului existent în acest sector. Mă alătur și celor spuse de predecesorul meu, da, datorită uh, reducerilor uh, care vor urma în următorii ani, suntem în aceeași situație, ne gândim la cum putem să ne împărțim sarcinile cu alții, de asemenea cum să reorganizăm munca pe care o facem. Este o preocupare constantă și cred că pentru noi toți avem, are același impact. Putem să sperăm că ne vom putea achita de toate sarcinile noastre în interiorul mandatului actual. Dacă am lăsat ceva pe din afară, sunt sigură că veți reveni către mine. Mă uit uh, spre dreapta, spre stânga. Vă mulțumesc, date fiind uh, întrebările ridicate în legătură cu munca fundației, uh, aș începe prin a mă referi la program și buget. Acesta a fost punctul de plecare pentru strategia comunitară. A trebuit să lucrăm cu propunerile actuale pe baza unui buget care rămâne stabil, dar nu ține cont de inflație pe următoarea perspectivă financiară. Deci, uh, este nevoie de o diferențiere în ceea ce privește vederea și focalizarea activității noastre. O mică observație aici ar fi că, în general, în uh, CAE Uh, nu există lipsă de resurse în ceea ce privește aptitudinile, în acțiunile externe. Alocările au crescut uh, pentru programe care se referă la aptitudini și formare în educație. Deci întrebarea pentru mine este cum putem să susținem implementarea acestor programe pentru ca această experiență să fie preluată în context pentru a avea cele mai bune sinergii lucrul pe care îl discutăm cu, omolog, cu difer, diferiții noștri omologi din Comisia Europeană, Europeană Direcția Generală DEFCO, în special. Pentru că noi activăm în afara Uniunii Europene, însă împărtășim cunoaștere și experiență cu ceilalți colegi, în special cu Eurofound și cu CDFOP, într-o serie de domenii nu vrem să repetăm uh, aspectele deja menționate. În ceea ce privește calificările uh, în statele terțe, uh, examinăm acest lucru prin monitorizarea repetată, frecventă, stabilită în procesul de la Torino, am avut o conferință internațională majoră în urmă cu doi ani în care am examinat uh, evoluția aptitudinilor în statele noastre partenere și am constatat că există o discrepanță între uh, cât, uh, între ceea ce se știe de obicei despre robotizare sau diagnostic de la Davos și realitatea din multe din statele noastre partenere, unde aceste aspecte sunt uh, se aplică, dar doar pentru o parte a economiei și uh, nu uh, este afectată majoritatea economiei unde evoluează sectoarele tradiționale. Deci încercăm să examinăm cum putem folosi volumele mari de date pentru a examina mai în detaliu anumite sectoare. Vom avea primele studii sectoriale în, la mijlocul anului 2020 și pe această bază vrem să dezvoltăm uh, recomandări pentru a uh, împărtăși idei cu statele partenere. Deci pentru noi este un domeniu foarte important. Vă mulțumesc foarte mult că l-ați menționat. În ceea ce privește întrebarea legată de calificări, uh, Uh, suntem o organizație axată pe practică, beneficiem foarte mult în urma cercetărilor dezvoltate de CDFOP și de alte rețele din interiorul Uniunii Europene care sunt uh, susținute ori fie de Comisia Europeană, fie de statele membre. Experiența lor este extrem de valoroasă. Putem să le implementăm în uh, statele membre și statele partenere factorul interesant pentru felul în care activăm este că avem uh, parteneri uh, cu competențe naționale, deci este greu să trecem peste aceste competențe. Uh, lucrăm și cu alți parteneri care pot să beneficieze de aceste programe de dezvoltare Um, studiind cum se pot folosi cel mai bine aceste resurse. Pentru cei interesați de această problemă a calificărilor, există uh, un studiu pe care, în care punem accentul pe beneficiile pentru uh, administrații, pentru partenerii sociali. Am adunat o serie de bune practici de la o serie de realități din statele membre avem sute de asemenea exemple și susținem acest lucru printr-un manual în legătură cu calificările și felul în care se pot include aceste calificări în această lume în schimbare. În ceea ce privește aspectele orizontale, genul, demografia, împătrânirea populației, nu am mai multe adăugat. Este un aspect esențial când uh, discutăm despre transformările din fiecare stat. Uh, acestea sunt uh, propunerile care, propunerile care sunt studiate împreună cu statul respectiv. acelea sunt sectoriale. Statele membre au situații diferite legate de demografie, de gen, deci trebuie să tratăm această situație. O observație în legătură cu echilibrul de gen la ETF este o plăcere pentru mine, este un mediu în care avem o majoritate de uh, femei, deci uh, mediul nostru de lucru reflectă echilibrul de gen. Uh, echilibrul este așadar un aspect uh, pozitiv După aceea, în legătură cu aspectele ridicate de către cei doi eh, colegi care sunt observatori din partea Parlamentului European, le mulțumesc pentru comentarii și încurajări. Vă mulțumim că ați uh, subliniat și calitatea contribuțiilor angajaților noștri, lucru care definește uh, experiența noastră, este calitatea experților pe care îi avem. Ați subliniat acest uh, aspect legat de ambiție. Este un aspect care este în centrul discuțiilor noastre. Am înființat o abordare în noua strategie care nu exclude o evoluție a acestei conversații. Avem 29 de state partenere și avem uh, resurse limitate, însă uh, suntem dispuși să contribuim mai departe la munca pe care o depune Uniunea Europeană și acest lucru ar trebui să fie însoțit de resurse suplimentare putem să avem rezultate mai bune și mai multe cu resursele pe care le avem în mandatul actual. Însă dacă va trebui să mergem mai departe, cred că va trebui să ridicăm aspectul resurselor. Luăm notă așadar de comentariile făcute și de sugestiile doamnei Power, în sensul că poate am putea să avea mai multe interacțiuni cu Comisia DEVE. Eh, suntem, bineînțeles, dispuși să facem acest lucru. Arhitectura agenției eh, reflectă felul în care eh, Comisia a structurat lucrurile. Noi lucrăm și în zona relațiilor externe Întotdeauna avem aspectul extern și intern care trebuie să fie uh, consolidate. Luăm notă de sugestiile dumneavoastră pentru a profita de oportunități și pentru a include mai mult uh, colegii care lucrează și în Comisia pentru Dezvoltare. În relațiile noastre cu Comisia Europeană avem Direcția Generală DEVCO și celelalte servicii care sunt uh, interlocutorii noștri pentru multe din aceste aspecte. Ați menționat și Uniunea, pentru, Uniunea Africană. Este un domeniu posibil de dezvoltare suplimentară. Lucrăm pe cadrul de calificări continental. În acest sens, este un proiect finanțat de către Uniunea Europeană ceea ce reprezintă un potențial interesant și nou pentru viitor. Mulțumim pentru observațiile de uh, încheiere. Domnul Curel, mulțumesc. Au fost doar uh, două întrebări adresate specific ELA. Într-adevăr, Vor exista mai multe inspecții, după cum a fost solicitate de către mm, Consiliul de Gestiune. Nu începem de la zero. Există, după cum spuneam, multe acorduri bilaterale prevedeau asemenea acțiuni. Deci, acum e momentul să pur și să punem uh, la dispoziție aceste cadre nu uh, pentru a înlocui, ci uh, suplimentar față de aceste acorduri. După aceea, două întrebări pe același subiect. Într-adevăr, am citit, primit o scrisoare de la ETUC în legătură cu o serie de cazuri care implicau mai multe state membre Era, în primul rând, vorba de detașarea lucrătorilor în condiții proaste, însă, de asemenea, la, în legătură cu articolul 8, aceste scrisori au fost trimise membrilor uh, Consiliului de Gestiune care reprezenta fiecare stat membru și am primit răspunsurile lor pentru a le transmite acestor parteneri. Bineînțeles că vrem să am aplicăm toate articolele din regulament, inclusiv articolul 8, deci avem în vedere și proceduri în acest sens. Este un aspect care, pe de o parte, este fundamental, pe de altă parte, ținem cont de rolul partenerilor sociali în inspecție, este foarte diferit de la un stat membru la altul. Într-un unele state membre, acești parteneri sociali au rol uh, activ în inspecții, în altele state nu. Însă reprezentanții Consiliului de Gestiune sunt uh, conștienți de acest lucru. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră, pentru că ați prezentat programul dumneavoastră de lucru. Mulțumesc și experților în numele Comisiei EMP care au fost prezenți cred că avem o uh, imagine destul de bună în legătură cu ceea ce se va întâmpla. Vă mulțumesc pentru munca depusă și vă mulțumesc pentru pre- prezență. Eu voi părăsi acum președinția pentru a demara biroul. Bun dia todos. Vamos continuar. Bună ziua tuturor. O să continuăm uh, lucrările acestei ședințe de dimineață cu o prezentare a Eurofound cu privire la componența gospodăriei și bunăstarea familiilor și aceasta o să fie prezentată de Esther Shandor, care este invitata noastră de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a vă prezenta această cercetare pe care au menționat-o deja câțiva colegi uh, când au vorbit despre societate în general. Acest proiect a fost uh, finalizat împreună cu o colegă, Eva Cherici, care vreau să-i mulțumesc foarte mult. Raportul vorbește despre schimbarea componențelor gospodăriilor în Europa și de felul în care aceasta afectează bunăstarea familiilor. Însă, nu este vorba de o chestiune care ține neapărat de gospodării ca atare, ci de um, îngrijire și vrem să vedem cum unele gospodării au fost neglijate de către unele state membre și cum unele persoane, pentru că erau uh, parte din anumite gospodării, nu au fost ajutate în niciun fel. Vrem să vedem cum politicile sociale pot recunoaște mai bine heterogenitatea, heterogenitatea uh, gospodărilor în Europa. Noi am uh, folosit sistemul de comparații sectorial, transsectorial EU-SILC între 2007 și 2017. Ne-am bazat pe indicatori precum venitul și pe uh, studii uh, și sondaje făcute între 2007 și 2016. Aceste date au fost completate cu uh, informațiile din panelul pentru generații și gen și am avut informații și despre bunăstarea copiilor de la diferite organizații. Majoritatea, eh, principalele tipuri de gospodării, eh, gospodării cu o persoană, cupluri, cu copii și eh, aici la cupluri am vorbit și despre coabitare versus cupluri căsătorite, cupluri cu copii față de cupluri fără copii cupluri de același gen și cupluri de pensionari. Iar atunci când e vorba de gospodările cu copii, familiile cu copii, deci Uh, clasice, apoi părintele singur și părinte amestecate. În ceea ce privește patru, uh, gospodările foarte ample, complexe, sunt cele multigeneraționale și uh, alte tipologii. Ne-am uitat apoi la, uh, mai întâi la cele în care îl trăiește o singură persoană, iar Uniunea Europeană are multe astfel de gospodării cu un singur membru. A existat foarte multe, o creștere foarte mare în numărul acestora, deci în Europa. Foarte multe țări uh, sunt, în foarte multe țări aceste gospodării sunt și cele în care este riscul de sărăcie cel mai mare. Proporția gospodăriilor de persoane singure este în creștere în Lituania, Bulgaria, Ungaria, deci în Europa de Est, în timp ce alte țări care aveau rata cea mai mare, Danemarca, Belgia, Finlanda și Suedia, au uh, fost, uh, aceste cifre au scăzut în aceste țări. Cel, uh, gospodările cu ou, un membru au legătură și cu îmbătrânirea. Foarte multe persoane care trăiesc singure sunt persoane în vârstă care și-au pierdut partenerul și pentru că, desigur, și speranța de viață este mult mai mare, acum fenomenul e în creștere. În țările din nord, avem foarte multe astfel de cazuri uh, cu tineri, pentru că acolo se obișnuiește plecarea din gospodăria familială mai repede ca tânăr. Riscul de sărăcie este mai mare la familiile uh, cu un membru, dar cel mai mic risc este în Grecia, Spania și Ungaria. Am și câteva date despre sănătate în acest raport sănătatea variază dar și nu are legătură neapărat cu vârsta, dar diferența este mai mare uh, față de um, categoria persoanelor în vârstă. Croația are proporția cea mai mare de persoane în uh, vârstă cu sănătate mai uh, fragilă, la fel și în alte țări, um, după cum vedeți, Slovacia, în persoane peste 65 de ani, unde sănătatea nu este foarte uh, bună. Se, este, deci, așadar, și Slovacia este aproape ultima. Vreau să vă mai arăt uh, un grafic care arat, vorbește de fericire la o scară de la 1 la 10 persoanele care trăiesc singure sunt mai puțin fericite decât cele care trăiesc cu alții. Diferența însă e foarte interesantă foarte mare în țările din Est și în Portugalia. Dar în aceste țări nu este neapărat obișnuit ca să se trăiască singur și deci de aceea nu este vorba de o alegere. Diferența de fericire este mare pentru persoanele din categoria medie de vârstă, aceasta fiind categoria în care întâlnim și cele mai multe gospodării de acest tip. Senzația de excludere socială este însă în scădere. Aceasta are legătură cu fericirea și folosirea internetului, de asemenea, scade riscul de a te simți exclus și singur. unele, unele persoane, de exemplu persoane în vârstă, uh, se simt, care au în continuare o activitate, se simt la fel de integrate ca cele care trăiesc în uh, gospodării multiple, iar uh, coeziunea digitală a fost menționată de asemenea ca un element important și ca un factor de scădere a excluderii sociale. În ceea ce privește cuplurile, o pătrime din gospodării eh, sunt formate din cupluri, deci două persoane într-o relație. Ne-am uitat întâi la cuplurile în coabitare, în eh, comparație cu celelalte. Motivul pentru care am făcut acest studiu așa este pentru că rata de coabitare a cresc- este în creștere în ultimii 10 ani în toate țările, partenerii în coabitare nu au în continuare aceleași drepturi ca partenerii căsătoriți în majoritatea țărilor. În momentul acesta, ea este foarte comună în Franța și în țările nordice. De obicei, căsătoriile vin după primul copil și, în orice caz, se căsătoresc foarte târziu sau nu se căsătoresc deloc, deloc unele cupluri, în creștere foarte mare din 2007 în Bulgaria și Estonia această tendință. În ceea ce privește bunăstarea, drepturile pentru partenerii în coabitare uh, este, are o incidență asupra bunăstării. S-au introdus drepturi în anumite țări, precum uh, impozitarea comună, drepturi uh, reciproce, dar în majoritatea țărilor cuplurile trebuie să se înregistreze într-o anumită formă. Now, very briefly about same-sex couples, um, because they have been treated differently. Cuplurile de același sex uh, au fost tratate până acum diferit de celelalte cupluri, dar uh, nu avem de aceea foarte multe statistici. Încercăm să ne uităm prin statistica pe care am făcut-o um, la situația lor. Reprezintă cam 1% din gospodării, conform EU-SILC. Din păcate, după cum spuneam, nu avem destule statistici oficiale și destule informații uh, cu privire la aceste tipuri de familii din punct de vedere um, ocupare, venit și uh, locuință sunt uh, la fel ca celelalte cupluri, dar din punct de vedere al excluderii sociale, aici se stau mai prost și cel mai mare, cel mai scăzut nivel de susținere familială când uh, se, se confruntă cu probleme. Cuplurile de pensionari este un număr în creștere, o legătură și între aceasta evidentă și uh, speranța de viață la bărbați. A crescut uh, mult uh, procentul de gospodării formate din doi pensionari, Belgia, Irlanda este, sunt în creștere, dar și în Bulgaria, în Ungaria sunt cifre în creștere după 65 uh, oamenii se simt cel mai bine dacă trăiesc într-un cuplu, asta este ceea ce s-a văzut în toate statele membre, trăirea cu un partener ar aduce și avantaje financiare și există un aspect puternic de gen aici. Se poate elimina și riscul de sărăcie, iar pensiile femeilor sunt totuși în continuare cu 37% mai mici decât pensiile uh, bărbaților. De multe ori sunt pensii de supraviețuire în anumite state membre. Femeile care n-au fost căsătorite uh, și nu au uh, sau divorțat, nu sunt divorțate, sunt în risc de sărăcie mult mai mare. Um, now in terms of households with children. Câteva cifre despre cuplurile fără copii sau gospodările fără copii. E vorba de un nou tip de gospodărie care este în creștere, dar nu avem o creștere foarte mare în Uniunea Europeană a acestei, uh, acestei categorii, mai degrabă în țările baltice. Familiile nucleare, așa zis, uh, sunt în centrul politicilor sociale, dar nu sunt decât 28% din uh, cuplurile sau gospodările din UE o scădere în Lituania, Cipru, Letonia, Malta și Ungaria. Iar motivul pentru care populația mai în vârstă se regăsește în aceste cupluri este evident. În țări precum Grecia și Irlanda e vorba de cel mai întâlnit tip de gospodărie. Dacă comparăm cu cuplurile cu copii, acest tip de cupluri de obicei venitul este mai mare la acestea, condiții de trai mai bune și un echilibru mai bun între viața privată și profesională decât la părinți. Însă fericirea și așteptarea de speranța de viață e mai mare decât uh, la celelalte cu Suedia, Lituania, România, care au diferențe cele mai mari. Franța, Belgia și Irlanda nu au arătat prea multe diferențe la fericire între a avea copii sau nu și trebuie să ținem minte că Majoritatea acestor uh, gospodării sunt formate din, de două persoane care câștigă amândouă. Apoi, bărbații care au copii lucrează mai mult decât bărbații care nu au, nivelul de stres fiind mai mare, în Ungaria și Belgia ne fiind o diferență între nivelul de stres iar femeile sunt cele care întotdeauna se ocupă cel mai mult de gospodărie în toate tipurile de gospodării, chiar dacă lucrează. Cam jumătate din femei lucrează cam 14 ore pe săptămână în uh, gospodărie, bineînțeles, uh, pe lângă activitățile uh, de profesionale. And this contributes to lower income than those without children. Um, it has been pointed out Investițiile în uh, educația la, înainte de 3 ani sau de la 3 ani timpurie, de asemenea, dă un rezultat în care femeile au, joacă cel mai uh, important rol. Gospodările cu un singur părinte sunt în centrul politicilor sociale riscul de sărăcie, de bunăstare mai scăzută și de excludere socială e mai mare, dar uh, majoritatea părinților uh, singuri lucrează. Doar o mică creștere între 2007 și 2017 la nivel UE în aceste gospodării, cu creșteri foarte mari în Spania și Slovacia și o, crește, și o scădere în țările Baltice și Irlanda, care erau în topul clasamentului, iar acum uh, Malta și Ungaria au procentul cel mai mare de uh, părinți, uh, de, așadar de familii monoparentale. Condițiile de viață ar putea fi îmbunătățite în anumite țări, precum uh, Regatul Unit. Uh, au existat susțineri pentru femeile monoparentale, dar și presiuni mai mari. Însă bariera cea mai mare în fața găsirii unui loc de muncă pentru aceste, acești părinți este tocmai îngrijirea uh, copilului. E foarte important de aceea ca în aceste țări să se înlăture bariera și să se ofere servicii de îngrijire a copilului pe măsură pentru ca se poată întoarce pe piața muncii. Dacă ne uităm la familiile mixte, familiile amestecate, ele sunt o diversificare a gospodăriilor și la nivel național s-a văzut că sunt în creștere. Creșterea familiilor complicate, în care, de exemplu, ă, sunt aranjamente mai complexe, sunt greu de, însă de Um, notat în uh, statistica noastră. Apoi depinde, desigur, și de regimul de um, tutelă al copiilor după divorț. Avem date comparabile, dar nu foarte multe. Avem de la panelul de egalitate de gen câteva informații și date Franța, Germania și altele sunt în această categorie. Iar la um, studiul pentru calitatea de viață în Europa ne-a arătat că acest tip de familii uh, prezintă un grad de sănătate, de sănătate, de bunăstare și de fericire mai mare decât părinții singuri, dar în continuare totuși au dificultăți financiare. Iar uh, beneficiile pentru copii au fost discutate de asemenea într-un studiu despre mai multe țări, iar uh, recunoașterea părinților vitregi este foarte importantă pentru ca să se poată da un statut oficial acestor familii și deci mai multe drepturi, ceea ce ar poate și îmbunătăți relația dintre părinții vitregi și copii. Apoi, un alt tip de gospodărie complexă, multigeneraționale, gospodării multigeneraționale, care înseamnă trei generații care trăiesc împreună, copii, părinți și bunici. Se vede că copiii și bunicii trăind în aceeași casă au o bunăstare mai scăzută decât uh, ceilalți. Sigur că în aceste familii îngrijirea copilului din punct de vedere al orelor oferite este foarte mare. Generațiile care, lucrează, care trăiesc împreună o fac de obicei din motive de îngrijire, din probleme de venit sau motive financiare, în orice caz mai puțin dintr-o alegere personală. Iar părințile, părinții din aceste gospodării au mai puține responsabilități de îngrijire care le împart cu bunicii, dar uh, sunt probleme în uh, ceea ce privește bunăstarea, mai ales în zonele urbane, mai puțin în zonele rurale. Iar uh, aceste uh, gospodării sunt cele care sunt marcate de cele mai puțin uh, satisfacție, deci cele mai puține sentimente pozitive, 65% dintre ei afirmând acest lucru și ultimul tip, uh, tineri adulți care trăiesc cu părinții în creștere. Singurul lucru pe care vreau să-l menționez aici este că nu este neapărat din cauza crizei că se întâmplă așa, mai ales în femeile care trăiesc cu femei, cu părinți sunt în creștere, sub 24, care sunt mai mult în programe de educație, fac studii mai mult timp și aceasta deci are și un uh, efect pozitiv. Concluzie, recunoașterea famili- formelor diverse de gospodării în politicile sociale poate să contribuie la îmbunătățirea bunăstării în gospodării, parteneri în coabitare, cupluri de același gen sau părinți vitreci, Apoi, de asemenea, și um, drepturile um, mai bune pentru partenerii care sunt în coabitoare pot duce la o scădere a gen, diferențelor de gen și a riscului de sărăcie. Politicile care uh, sunt oferite pentru susținerea persoanelor în vârstă, care, lucrează, care locuiesc singure, pot să ducă la o bunăstare mai bună. Investiția în îngrijirile uh, copilului poate să treacă prin extinderea drepturilor de concediu parental sau uh, maternal și este foarte important în general pentru beneficiile financiare ca să se țină cont de toată această diversitate și în politicile pe care le punem în aplicare. Vă mulțumesc! Obrigada. Eh, gostaria de passar a palavra. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul acum celor care vor să pună întrebări. Domnule Andrew. Vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză în profunzime a gospodărilor care ne permite să identificăm cazurile vulnerabile. Este foarte important pentru a vedea cum să gândim politicile sociale. Am două întrebări. Cred că odată cu criza economică în Europa și cu creșterea prețului la imobiliare, vedem tot mai mulți, tot mai multe cazuri în care tinerii locuiesc în aceeași casă. Cred că explicația principală reprezintă criza imobiliară, nu? Doar să pun și o întrebare legată de oamenii fără adăpost, nu este neapărat vorba de oameni care locuiesc pe străzi, dar oameni care nu au o casă lor și locuiesc împreună cu alții pentru o perioadă. Foarte multe persoane au găzduit refugiați, deoarece nu doreau să, ca aceștia să ajungă în grija serviciilor publice. Deci foarte multe gospodării, de fapt, au mai mulți membri, deoarece există cazuri în care sunt găzduite persoane care nu au o casă, chiar dacă nu locuiesc pe stradă propriu-zis, sunt totuși oameni fără adăpost. post. În calitate cu președinte al LGBTI Intergroup, sunt foarte mulțumit de faptul că ați analizat și cuplurile de același sex. Este posibil să ne spuneți dacă este o legătură în, între acceptarea căsătoriei între persoanele de același gen și numărul de gospodării unde vedem cupluri de același sex? Mulțumesc foarte mult! Și mai am o ultimă întrebare. nu pot explica următorul lucru. Ați spus că bărbații care au copii lucrează mai multe ore decât uh, cei care nu au copii. Ați putea să ne explicați mai mult, vă rog? Am și eu o întrebare care totuși se leagă de întrebarea pe care a pus-o colegul meu înainte și are legătură cu cifrele pe care ni le-ați dat. Ați spus că o treime din gospodării uh, sunt formate dintr-o singură persoană. Dacă există cifre, vreau să știu dacă e vorba, vreau să știu dacă e vorba mai degrabă de persoanele în vârstă sau nu. Pentru că după ce ați spus că sunt și mulți tineri care trăiesc în casa părinților, deci mă întreb dacă e vorba de persoanele în vârstă când uh, tinerii merg la universitate, de obicei împart uh, o casă, un apartament, așa mi s-a întâmplat și mie și cred că studenții practic uh, închiriază o singură cameră de acolo și uh, sunt poate astfel înregistrați ca o singură persoană. Vreau să știu și dacă cuplurile sau persoanele, uh, persoane de același gen în cuplu sunt uh, cele care sunt uh, afectate de sărăcie și dacă dacă uh, faptul că au sau n-au copii are o incidență asupra faptului că sunt amenințați cu sărăcia. Mulțumesc! Am și eu o întrebare. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport foarte complex, care a fost foarte detaliat și care a arătat exact situația, însă nu ne-a spus nimic nou, de fapt, pentru că știam toate aceste lucruri. Ceea ce nu am auzit, însă, este cum e definită familia, pentru că în toate țările se definește diferit noi punem din punct de vedere politic familia um, în definiția unui, unei gospodării în care există un copil. De exemplu, um, bunici uh, care cresc un copil, tot o familie este pentru noi. În alte țări însă lucrurile sunt văzute diferit. Nu ar fi momentul ca Uniunea Europeană să dea o directivă pentru ca să se poată crea o definiție. Fără familie nu se poate uh, să avem o, nu avem o societate adevărată. Ați spus că trebuie să creăm uh, condiții pentru îngrijirea copilului, pentru grădinițe, pentru ca, uh, de exemplu, în familiile monoparentale să poată să-și ia un loc de muncă respectivii părinți. N-ar trebui să ne asigurăm ca respectivii părinți singuri să poată să fie independenți uh, și fără să își găsească un loc de muncă. Mă refer aici la locația pentru creșterea copilului. Ați spus că femeile lucrează 14 ore în uh, gospodării pe săptămână. Mă întreb dacă nu ar fi bine să recunoaștem aceste activități. Știu că ar trebui să poți, de exemplu, să îți cumperi singur îngrijirea copilului și să nu mai cheltuiești mii de euro pe, um, pe grădinițe. Mă întreb dacă n-ar fi bine să explorăm și această posibilitate, această alternativă. Nu mi se pare că ne-ați dat uh, prea multe perspective în această direcție și mi-ar fi plăcut să văd mai multe. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Thank you very much for the questions. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Începând cu gospodăriile care nu sunt familiale, am analizat situația și, într-adevăr, în general, era vorba de persoane tinere din afara țării respective, deci nu neapărat imigranți, ci oameni care veniseră pentru a lucra Nu am văzut o creștere foarte mare pe tot teritoriul Europei, începând criza imobiliară, dar am văzut uh, o creștere în zonele mai afectate de criză, de exemplu Irlanda. Am presupus că era mai pro- probabil ca tinerii să se fie mutat împreună cu părinții în loc de a locui împreună cu alți tineri din cauza crizei financiare și a creșterii chiriilor. Nu am luat în calcul cazurile care nu sunt uh, cuprinse de statistici oficiale. Într-un alt raport am analizat situația tinerilor și a tinerilor fără adăpost, dar într-un astfel de studiu ca cel de față este foarte greu să ne ocupăm și de acest caz. În ce privește cuplurile de același gen, nu avem foarte multe statistici oficiale în acest sens. Cu siguranță că vedem uh, mai mult astfel de cupluri în uh, țările unde există și căsătoria între persoane de același gen și în care astfel de cupluri sunt recunoscute, dar se lega mai mult de bunăstarea lor, faptul că existau mai puține cazuri de excluziune socială în astfel de țări. Nu avem foarte multe statistici pentru astfel de cupluri, deci este foarte greu să uh, comparăm situația în funcție de state. În ce crește tații care lucrează mai multe ore, ei trebuie să întrețină familia, deci în general se aplică persoanei din cuplu care are salariul mai mare, în general va tinde să lucreze mai multe ori la serviciu. Este o presupunere că e vorba de tați, nu că neapărat să fie vorba de tați, dar uh, mamele nu lucrează mai puțin, doar că nu am înregistrat aceeași creștere spectaculoasă ca în cazul taților. În ce privește Mm, gospodăriile cu părinți uh, singuri. Avem o diferență foarte mare între est și vest. Și în vest avem peste 60% din persoanele în vârstă locuind singure. Doar în, uh, în vest și în special în țările scandinave, în țările nordice, vedem și un procent mai mare de tineri în rândul acestora. Începește tinerii care locuiesc cu părinții. Avem uh, diferențe foarte mari între state care afectează și, și bunăstarea. Deci diferențele geografice la un stat la altul sunt uh, foarte mari. În ce privește diferența în ce privește conceptul de familie de la o țară la alta. Încerca să vorbim de creșterea diversității când vine vorba de gospodării și de familie. Am încercat să analizăm cazuri cât mai variate. Există și cazuri care nu sunt cuprinse în sondajul nostru, de exemplu cupluri care nu locuiesc împreună, dar care formează familie. Am încercat să cuprindem situațiile cât mai diverse când am luat în calcul și familiile amestecate din diferite căsătorii pentru a putea să studiem bunăstarea mai multor categorii. Am analizat situația bunicilor care au îngrijă nepoți, în special atunci când este vorba de un părinte singur care nu își permite să apeleze la grădință și alte astfel de servicii. Deci situații în care costurile presupun o problemă pentru a putea uh, oferi îngrijire copilului în afara familiei. Din cauza acestei probleme, foarte mulți părinți singuri apelează la bunici. Există multe cazuri. Un exemplu pe care l-am folosit este cel al Germaniei. unde vedem că au crescut ori mai mult prețurile pentru îngrijirea copiilor,